proiectului de raport. Văd că nu sunt obiecții, așa că am să o rog pe doamna Ford, raportorul nostru, competent, deși cu uh, un mic semn de întrebare, să-și prezinte raportul. Vă rog, doamna Ford. Mulțumesc, domnule președinte, pentru o scurtă prezentare a situației. Pot să vă spun că simt o adevărată frustrație la momentul acesta, pentru că niciun membru al Comisiei de Mediu, niciun raportor de acolo nu a venit să vorbească cu mine. Abia ieri seara am primit o listă a raportorilor din umbră. Bineînțeles că putem lua legătura cu ei și sper să putem lucra împreună pe această temă, pentru că este o chestiune critică. Până acum au avut uh, competențe pe mai multe documente legislative, majoritatea aveau legătură cu problemele de responsabilitate și cred că această legislație trebuie analizată din nou. Și probabil că ar trebui să aibă competență pentru acele acte legislative pentru care au avut încă de la început competențe. Acest lucru pare a fi rezonabil. Cu toții au fost invitați la audierea informală pe care am avut-o marți și aș vrea să mulțumesc membrilor acestei comisii care au participat la această audiere, pentru că acolo am avut foarte multe informații utile și unul dintre raportorii din umbră era din partea Comisiei Mediu. Însă cred că trebuie să mergem mai departe în mod inclusiv, incluzând nu doar membrii comisiei noastre, ci cât mai mulți membri ai Parlamentului, pentru că este un dosar foarte important. În ceea ce privește problema siguranței activităților petroliere și gaziere, trebuie să vă aduceți aminte că ce uh, s-a întâmplat aici a venit în urma catastrofei din Golful Mexicului, catastrofa Macondo. Acest lucru a fost uh, descris ca fiind un adevărat iad pe pământ dar nu există nicio scuză pentru ce s-a întâmplat acolo. A fost vorba de un adevărat uh, eșec, a, uh, niște lipsuri ale felului în care au acționat cei de acolo, personalul și de asemenea probleme cu procedurile aplicate și probleme în ceea ce privește siguranța atât din partea operatorilor, a, a uh, celor care reglementau și a brațului legislativ. Iar din ceea ce am auzit la audierea de marți, Există oportunitate atât pentru industrie, cât și pentru brațul legislativ și pentru autoritățile de reglementare ca acest lucru să nu se repete. Tot ceea ce am aflat de când am început să analizez această uh, chestiune în legătură cu ce se întâmplă în apele noastre, în special în Marele Nordului, Marea Nordului, este problema abordării dosarului de siguranță dacă acesta s-ar fi aplicat în acea circunstanță, probabil că acea catastrofă nu s-ar fi întâmplat din mai multe motive. Deci, dacă vedem problema regimului uh, de reglementare și legislativ care este operațional și îl punem mână în mână cu un sistem foarte puternic de experiență pe care o avem, aceasta ar trebui să ne asigure un nivel de protecție adecvat. Aceasta este uh, modelul după care trebuie să ne inspirăm și anume bunele practici din alte țări care trebuie preluate și de ceilalți. Unul din elementele pe care le-am analizat a fost uh, importanța revizuirilor independente făcute de părți terțe în ceea ce privește forajul și exploatarea petrolieră. Și aici este vorba de preluarea bunelor practici ale anumitor țări care trebuie implementate. Marți după masă am fost uh, invitată la comisie să mă întâlnesc cu autoritățile, forumul autorităților din Marea Nordului. Și acest forum al autorităților din Marea Nordului includ uh, și țări reprezentând zona Mediteranei, e vorba de Italia, Malta și chiar și Franța, care sunt reprezentate la acea comisie. Și unul dintre lucrurile pe care le-am recomandat în acest raport este că un schimb de informații între autoritățile de reglementare pentru a ajunge la un regim al bunelor practici ar trebui să aplice nu doar în Marea Nordului, ci peste tot. Și colegii din zona Mediteranei ar trebui să se gândească la posibilitatea stabilirii unei autorități similare pentru acea zonă. Se pare că s-au făcut deja progrese în acest sens. Prima prioritate ar trebui să fie, bineînțeles, aceea de a preveni apariția unei alte catastrofe. Și există două chestiuni în legătură cu care sunt îngrijorată și care au fost uh, prezentată în scrisoarea conferinței uh, uh, președinților de comisii care a fost trimisă conferinței președinților. E vorba de mecanismul de protecție civilă. Se spune că acesta ar trebui să fie întărit în contextul întăririi mecanismului de uh, prevenire și de răspuns la nivelul european. Mecanismul de protecție civilă european este responsabil de capacitatea de răspuns, însă nu este responsabil de prevenirea dezastrelor. Și dacă credem că dând aceste competențe unei autorități europene am prevenit dezastrele, cred că ne înșelăm, pentru că pentru a face acest lucru e nevoie de o adevărată abordare globală care să includă nu doar partea legislativă, ci și industria și actorii de pe piață. Deci nu e de ajuns, iată, dăm această responsabilitate unei autorități pentru că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Deci avem nevoie de o abordare mult mai globală. Și după ce am spus acestea, există totuși o nevoie de a îmbunătăți capacitatea de răspuns, pentru că ceea ce s-a întâmplat în Golful Mexic ne-a arătat că răspunsul a venit mult prea încet. Iată de ce uh, industria cere să existe um, echipament mai potrivit pentru Uh, prevenirea acestor dezastre în Marea Nordului. Și dacă nu facem acest lucru și industria nu face acest lucru, ar trebui să le cerem noi să o facă. De asemenea, EMSA, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, cred că ar putea avea un rol crescut în ceea ce privește activitățile offshore și scurgerile de petrol care au loc în cazul acestor exploatări petroliere. Deși e adevărat că nu este foarte ușor de făcut după ce am auzit la audierea de marți și în legătură cu capacitățile existente, poate că va fi nevoie de o nouă construire de capacități pentru a atinge aceste obiective sau de o realocare de resurse. Însă există experiențe și există un consens în sensul unei cooperări mai mari pentru a putea asigura un răspuns mai rapid. Tot la audierea de marți am văzut că dacă ar exista o scurgere într-o mare închisă, cum ar fi Marea Neagră, atunci implicațiile, consecințele la nivelul mediului ar fi mult mai mari și cu atât mai mult nevoia unui răspuns rapid uh, este necesară. Și E vorba de uh, activități care au loc, de exemplu, pe coasta nord-africană și care ar putea duce la astfel de catastrofe. Avem nevoie, deci, de un sistem care să acopere și aceste ape, chiar dacă sunt în afara Uniunii Europene. Aceasta ar aduce beneficii tuturor. Pe de altă parte, salut faptul că există un consens în ceea ce privește partajarea de informații și conceptul pe care îl utilizez în uh, raport este că siguranța nu este doar a unei părți. E nevoie de o partajare a informațiilor, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Există o partajare a informațiilor în mod informal prin cadrul OGP și aceasta se face nu doar la nivel european, ci și la nivel global și aceasta pentru ca toți actorii implicați să poată învăța cât mai repede cu putință atunci când e nevoie. În ceea ce privește responsabilitățile, după cum vă spuneam, Comisia de Mediu a fost responsabilă de acest lucru în trecut. De asemenea, cadrul strategiei maritime și directiva pe această temă au fost uh, cele care au indicat drumul și ar trebui să ne asigurăm că la o primă revizuire a acestei directive să nu rămână lacune neacoperite. Ar trebui să fim atenți la aceste lucruri, chiar dacă Comisia de Mediu este cea competentă. Spuneam, avem nevoie în primul rând de un regim de siguranță care să se bazeze pe bune practici și care să meargă întotdeauna spre mai mult, să asigurăm un bun schimb de informații între autoritățile de reglementare, astfel încât să se implementeze aceste bune practici, să ne asigurăm că avem cel mai bun echipament cu putință pentru a preveni uh, o um, creșterea consecințelor atunci când apare un uh, dezastru și, de asemenea, o informare foarte bună. Acestea sunt prioritățile, din punctul meu de vedere, la acest raport. Știu că vom mai adăuga foarte multe prin amendamente și aș vrea să le mulțumesc anticipat colegilor pentru amendamentele lor. Cred că Peter Skinner va fi alături de noi, deci poate îi vom da cuvântul să se pronunțe. Eh, Skinner. Mulțumesc pentru uh, această prezentare. Vă dau cuvântul, domnule Skinner. Mulțumesc, nu mă grăbesc chiar atât de tare. Pot să stau la toată dezbaterea, dar vă mulțumesc oricum. Doresc să profit de ocazie pentru a mulțumi doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru uh, cooperarea foarte strânsă pe acest raport. Am uh, participat la întreaga audiere în această săptămână alături de doamna Ford și cred că acolo am înțeles anumite lucruri foarte importante. Am înțeles că trebuie să tragem învățăminte de pe urma catastrofei din Golful Mexicului și um, am înțeles că nu putem să ne permitem să lăsăm lucrurile așa cum sunt în acest sector trebuie să spunem că a, chiar dacă standardele uh, au crescut, numărul accidentelor a scăzut, dar totuși trebuie să ținem cont de riscuri. Având în vedere răspunderile legate de mediu, de securitate, um, având în vedere că practicile, procedurile, ținând cont uh, inclusiv uh, distracția companiilor, uh, care nu prea doresc uh, să oprească exploatarea din cauza faptului că pierd uh, uh, milioane, trebuie însă ca noi să semnalăm pericolul potențial adresa vieților oamenilor. Este evident că aceste exploatări sunt atât de departe de coaste încât ajutorul de urgență nu poate fi acordat imediat. Și mai ales în Marea Nordului, unde au loc exploatările la cea mai mare adâncime și la care vremea este uh, foarte proastă, există riscurile cele mai mari, chiar dacă în zona Mării Mediteranei și Marea Neagră sunt de asemenea zone problematice. Grupul meu va încerca uh, să facă în așa fel încât practicile uh, la nivelul Uniunii Europene să fie uh, cele, mai, cele de vârf, chiar dacă în urma audierii ne-am dat seama că există divergențe în legătură cu aceste standarde și practice. Într-adevăr, aveți dreptate, vom depune amendamente la raport în acest sens. De asemenea, uh, ne interesează uh, și reacția în uh, momentul în care apare un accident. Um, membrii comisiei și-au dat seama că în Golful Mexicului a durat mult până când s-a construit și s-a transportat echipamentul necesar uh, pentru a uh, pune capăt acestei revărsări de petrol în Golful Mexicului. Europenii cu siguranță nu vor dori să aștepte nici măcar două zile pentru a se pune capăt scurgerii, eventuale uh, scurgeri de petrol. Ni se spune că astăzi ar dura 9 până la 30 de zile până când s-ar putea face acest lucru. Este evident că noi nu dorim să așteptăm atât în uh, cazul unui uh, accident. Înțelegem de ce pot să fie probleme uh, pentru a aduce acolo echipamentul necesar nu există o soluție universal valabilă în momentul de față pentru astfel de accidente, dar dorim să ne asigurăm că industria este suficient pregătită uh, dacă uh, apare un accident la un centru de exploatare. E nevoie de o reacție rapidă um, și de echipament potrivit. De asemenea, Uh, dorim să existe uh, justificarea necesară în caz de probleme din cauza organismelor de reglementare și din partea industriei. Dorim de asemenea să ne asigurăm că uh, reglementările nu se vor suprapune. Trebuie să evităm conflicte în, la nivelul controlului sau posibilitățile de arbitraj uh, să nu permitem uh, să uh, se poate folosi cel mai mic numitor comun. Trebuie să încurajăm uh, o cooperare cât mai strânsă în acest domeniu, dar nu trebuie să permitem conflicte um, care ar putea să ducă la o neidentificare exactă a responsabilității. De asemenea, știm că statele membre doresc să controleze costurile dar nu trebuie să uităm că există și țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, care sunt implicate în aceste inițiative, cum ar fi Norvegia, și știm cât de repede uh, se extinde poluarea, așa că trebuie să insistăm la acest nivel. Iată, um, cam asta ar fi deocamdată. Uh, și, bineînțeles, vom participa în continuare la munca pentru acest raport. Vă mulțumim. Mulțumesc, doamna Cavaliu, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi lui Vicky Ford pentru acest raport și pentru atitudinea sa deschisă, pentru modul în care a implicat pe raportorii din umbră uh, la, la realizarea acestui raport. Aș avea câteva observații pe care le-am discutat deja cu doamna raportor și cu raportorii din umbră. Mai întâi, acest raport vorbește mai ales despre petrol. Într-adevăr, așa și e normal să fie, dar nu trebuie să uităm și exploatările de gaze naturale, având în vedere că în titlu se vorbește despre ambele resurse, activitățile petroliere și gaziere. Se vorbește mult despre rolurile statelor membre, dar lipsește nivelul european. După cum am văzut atunci când apar accidente majore, frontierele nu mai contează și e nevoie de coordonare la nivel european. Deci rolul Comisiei Europene, rolul Agenției Europene de Siguranță Maritimă este foarte important uh, în acest moment. De asemenea, trebuie să se facă schimb de bune practici, nevoie de transparență și de schimb de informații la nivel european. Și am putea lua exemplul industriei uh, transportului aerian, exemplu de coordonare la nivel european, pentru că există anumite similitudini între cele două industrii. În industria transportului aerian, coordonarea funcționează foarte bine, așa că am putea lua exemplul bun al acesteia. În al treilea rând, raportul se concentrează, pune accentul pe rolul agenților economici. În majoritatea domeniilor se sprijină rolul agenților economici, dar în ceea ce privește reglementarea, stabilirea standardelor, coordonarea, statele membre și organele publice de la nivel stat membru și de la nivel european trebuie să facă aceste lucruri, trebuie să poartă responsabilitatea pentru a stabili a cui va fi um, responsabilitatea, cine va face coordonarea în uh, situație de uh, accident. Uh, această coordonare trebuie să fie făcută din sectorul public. Iată, trebuie să facem o distinție clară între rolul sectorului public și cel al sectorului privat. În al patrulea rând, Raportul se concentrează mult pe regiunea Mării Nordului. Înțeleg de ce, pentru că majoritatea exploatorilor se află în această regiune. Avem deja multă experiență de la Forumul Autorităților uh, pentru activitățile petroliere offshore din zona Mării Negre, uh, Mării uh, Nordului, mă scuzați, dar este important ca bunele practici și bună legislație să le extinde la celelalte zone, zona Mării Mediterane, zona Mării Baltice și zona Mării Negre. Într-adevăr, nu trebuie să ne restrângem la Uniunea Europeană, ci și trebuie să ne extindem și la vecinătatea noastră, pentru că dacă se întâmplă ceva, de exemplu, în apropierea uh, malului uh, african al Mării Mediterane, bineînțeles, repercusiunile vor fi și asupra noastră. La punctul 31 se spune faptul că companiile europene nu trebuie să aplice aceleași standarde în momentul în care exploatează resurse în afara Uniunii Europene. Eu sunt de părere că trebuie să se respecte aceleași standarde de către companiile exploatatoare de petrol la nivel mondial. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Um, Doamna Hall, mulțumesc. Și eu doresc să-i mulțumesc lui Vicky Ford foarte mult um, pentru raport și pentru audiere. Cei care am participat la aceasta am considerat această audiere ca fiind foarte utilă și foarte interesantă. Sunt de acord uh, cu abordarea fundamentală a doamnei Ford, uh, care se referă în primul rând la securitate, la siguranță. Este foarte important să existe un cadru robust uh, de pentru a reacționa în caz de accident și trebuie să uh, construim acest cadru pe baza uh, bunelor practici identificate. Ar fi trei aspecte în legătură cu care aș dori să facem modificări. Primul este următorul. Ce facem pentru a ne asigura că statele membre vor respecta standardele uh, ridicate și bunele practici? Raportul insistă foarte bine asupra faptului că statele membre să respecte bunele practici, însă nu spune cum putem insista, cum putem să ne asigurăm că vreun stat membru sau vreo companie nu va respecta aceste standarde. The reason does not actually reach those best standards. And um, this is tricky. Este problematică această situație pentru că înțeleg pe de o parte îngrijorarea lui Vicky Ford faptul că controlul celor care controlează ar putea să nu funcționeze suficient de bine. Uh, Uh, trebuie să învățăm de la uh, forumul Mării uh, Nordului, care acum se extinde pentru a include și alte zone și cred că, într-adevăr, trebuie să ne bazăm pe experiența acestuia pentru că numai astfel ne putem asigura că un anumit nivel minim de bune practici poate să fie aplicat și anume consolidând acest mecanism care există deja de cooperare între organismele de reglementare. Ca precedent, am uh, putea folosi ce s-a uh, întâmplat în cazul uh, directivei Telecom a doamnei Piral de Castillo, în care am hotărât să continuăm să se... am hotărât că e bine să se continue uh, Uh, să se lucreze pe baza cooperării dintre organismele de reglementare și nu creând o nouă agenție. Este evident că nu există suficiente capacități la nivelul forumului pentru a face acest lucru, de aceea acest forum nu este foarte doritor să își extinde activitățile. Deci poate ar fi mai bine, în primul rând, să consolidăm rolul organelor de reglementare pentru a îmbunătăți și schimbul de informații, care funcționează bine la nivel național, dar nu între diferitele organisme de reglementare europene. Iată care este slăbiciunea identificată deocamdată. Aceasta ar fi un lucru. Din alt punct de vedere, în ceea ce privește cadrul legislativ la nivel european, cred că există goluri deocamdată când vine vorba de responsabilitate. Responsabilitatea de mediu, directiva pentru responsabilitatea în domeniul mediului este cam vagă, nu este suficient de precisă, poate trebuie extinsă. Nu este clar cine poartă responsabilitatea pentru uh, uh, problemele directe sau indirecte create la nivel de mediu pentru pagubele la acest nivel. Bineînțeles, dacă apar o scurte de petrol într-o mare închisă, situația va fi mult mai proastă decât dacă acesta se întâmplă în Marea Nordului. Uh, în fine, nu aș dori să fiu atât de fatalistă când e vorba de activitățile uh, companiilor europene din afara apelor europene în loc să spunem că noi nu putem reglementa aceste activități, cred că ar fi mai bine să cerem comisiei să examineze mecanismele eventual potrivite pentru a se asigura că companiile europene vor funcționa la nivel global, nu neapărat respectând exact standardele europene, pentru că poate uh, reglementările de la anumite țări pot fi diferite, dar măcar la nivelul standardelor uh, europene la um, acelea, să se respecte același tip de standarde, să spunem, ca și în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamna Rivazi. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'en profite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei Ford, și pentru faptul că este dispusă să accepte amendamente, totuși. Mă voi referi la patru puncte. La mutualizare, la cooperare. Preîntâmpinare, control, responsabilitate. Deci voi relua practic ceea ce au spus și colegii în ceea ce privește prevenirea. Când ne uităm la Fukushima și la ce s-a întâmplat în Golful Mexicului, vedem că există un element comun. Se recurge la niște tehnologii hiper sofisticate, iar în caz de accident, de exemplu în Golful Mexicului, ne dăm seama că nu putem uh, uh, astupa acel foraj care practic s-a fisurat. Iar la Fukushima, unde există o fisură la sistemul de răcire, nici acolo nu se poate interveni. Deci trebuie să insistăm asupra prevenirii și asupra evaluării riscurilor. Problema e că au existat mai multe accidente de foraj și practic nu s-a făcut tot posibilul pentru a ajunge la o anumită configurare tehnică înainte ca accidentele să se întâmple. Deci asta înseamnă că aceste companii ar trebui să investească mult în cercetare și dezvoltare pentru a găsi o soluție în caz de accident. Deci clar în cadrul, în ceea ce privește Golful Mexicului și, bineînțeles, domeniul nuclear. În ceea ce privește acum punerea la oaltă a experiențelor și schimbul de experiență, ne dăm seama că fiecare companie și are propria experiență, însă nu există o structură de a pune la un loc aceste competențe. Acum, controlul. Da, sunt de acord ca ESA să aibă s-a mă scuzat, să aibă prerogative mai importante. Însă, așa cum a spus și doamna Hall, trebuie să existe un organism de controlatori care să evalueze aceste standarde și norme europene. Deoarece fără așa ceva nu obținem nimic și să știți că va fi greu să obținem așa ceva. Când domnul Oettinger a cerut să se facă teste de rezistență și să existe un corp de experți care să verifice toate centralele nucleare europene, ați văzut Acum, statele europene, printre care Franța și uh, Marea Britanie, au spus că nu. Însă, <laughs> norii radioactivi nu au granițe, așa cum nu are nici poluarea maritimă. Deci trebuie să insistăm pentru a înființa un corp de experți care să controleze atât performanța întreprinderilor, să vadă dacă respectă toate standardele europene pe care le vom elabora, deoarece riscurile sunt prea grave în caz de accident. Deci aici ar trebui să facem ceva. Și acum, în ceea ce privește răspunderea. Aici trebuie să lămurim foarte bine lucrurile, deoarece atunci când uh, o companie forează la adâncimi mari sau chiar la adâncimi medii, e bine, răspunderea de mediu trebuie avută în vedere. Iar în ceea ce privește despăgubirile, ei trebuie să despăgubească tot ceea ce ține ca, uh, tot ceea ce ține de mediu atunci când are loc o mare neagră. Dragi colegi, spune domnul președinte, mă uit cum trece timpul. Avem și alte puncte pe ordinea de zi. Raportorii din umbră au dispus de puțin mai mult timp, acum două minute. Uh den Chef der amerikanischen Sicherheit. Domnul Rubic, vă mulțumesc. Am avut ocazia de a discuta cu autoritățile americane care au um, acționat în cazul accidentului care a avut loc și știu că s-a întocmit și un raport. Eu sper uh, să ținem cont și de acest raport, deoarece uh, conține niște elemente, niște concluzii uh, unor teribile în ceea ce privește reacțiile în caz de accident. S-a vorbit și despre gazul natural. Putem vorbi și despre energia nucleară. Într-adevăr, cred și eu că trebuie să facem mai mult în ceea ce privește siguranța și asta trebuie făcut în amonte și nu în aval. Vă mulțumesc! Aș vrea să mă refer în primul rând la competențe, spune celălalt coleg. Ehm, competențele și răspunderea țin mai mult de industrie și ar trebui să ne uităm aici ce se întâmplă. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Golful Mexicului. Eu cred că ar trebui să elaborăm niște standarde tehnice noi niște standarde atât de ridicate încât să ne asigurăm că fiecare foraj e protejat de sus și că există și niște valve de întrerupere a scurgerilor de petrol. Deci pentru a nu mai încerca să astupăm practic forajul respectiv cu, cu un dop, să zic așa. Deci trebuie să vedem care sunt procedurile de siguranță. Și avem nevoie de noi standarde nu doar pe teritoriul Uniunii Europene. S-a menționat aici Marea Baltică, Marea Nordului, însă să nu uităm și să nu uităm nici de Marea Caspică, unde se forează pentru a găsi țiței. Deci trebuie stabilite niște standarde și acestei regiuni. Eu nu cred că ar trebui să acordăm licențe companiilor care nu oferă toate garanțiile din punct de vedere al siguranței. Oui. Merci, monsieur le président. Excusez-moi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă e să facem calculele, vedem că nu suntem nicăieri. Da, se vorbește de Europa, care poate face totul, de la pasteurizarea brânzeturilor până la calitatea uh, Uh, tuburilor uh, de eșapament. Vorbim despre toate, despre calitatea frigiderilor, însă se vede că nu suntem în stare să impunem niște norme care să le garanteze cetățenilor o siguranță în orice situație. Ce circul ăsta? Nu putem crede că un puț uh, de țiței care va exploda în largul mării nu va contamina totul, nu va polua totul. Dacă, cine știe, mâine, poi mâine, un puț ținut de britanici va exploda și va polua țărmul altoi țări, ce vom face? Cum vom reacționa? Aud că se spune că autorizarea depinde doar de statele membre. Se vorbește despre faptul că un corp de experți care să controleze la nivel european nu ar fi o plusvaloare. Să spunem de asemenea că, în primul rând, industria trebuie să fie răspunzătoare. Ce s-a întâmplat cu Sevezo 2? Uitați-vă cum industria uh, a ocolit acest regulament. S-a redus tonajul în interiorul întreprinderilor și s-a pus pe camioane acel tonaj. Iar acum, în cartierele dumneavoastră, când uh, dormiți, sunt uh, transportate astfel de substanțe. Deci eu insist, trebuie să informăm în mod realist pe cetățeni, să creștem siguranța și mai ales să înființăm o agenție europeană care să oblige industria și să oblige pe producători să respecte normele de securitate cele mai avansate pe placul cetățenilor și a salariaților. Și să nu uităm că libertatea unora se oprește acolo unde începe libertatea celorlalți. Libertatea noastră trebuie să însemne ca și libertatea celorlalți de a produce să se facă în condițiile cele mai bune. Vă mulțumesc foarte mult! Aș dori să-i dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnului Panec, cred. <coughs> A, nu e nimeni din partea comisiei. mă scuzați. Bună dimineața! Aș vrea în primul rând să-i uh, mulțumesc doamnei raportor pentru implicarea de care a dat dovadă, inclusiv la evenimentele pe care le-am organizat. Mă bucur să văd o astfel de dezbatere aici, care va rezulta fie printr-un, printr raport sau altceva, asta nu ține de noi, însă noi salutăm dezbaterea și rezultatul acesta, indiferent de care va fi acesta. E important să vedem uh, un consens cât mai larg între membrii acestei comisii și ai Parlamentului, ceea ce ne încurajează. Văd că dumneavoastră abordați exact problemele pe care le-am identificat și noi în documentul nostru în octombrie, deci se pare că există o coerență mare între ceea ce dorește Comisia și uh, pe de o parte, și intențiile Parlamentului. Sunt de acord că în momentul de față textul propus face o descriere analitică a situației și o identificare a problemelor și nu se referă neapărat la soluții. Însă asta nu e o problemă pentru noi. Noi am sugerat anumite soluții la probleme și Bineînțeles, suntem gata să discutăm despre cât de adecvate sunt acele soluții. Mă bucur de asemenea să văd că majoritatea membrilor doresc ca această soluție să fie o soluție europeană. Așa ne dorim și noi. Bineînțeles, respectând uh, principiul subsidiarității și a proporționalității și vrem să ne asigurăm că se va acționa la nivel european doar atunci când asta va însemna o plus valoare față de ceea ce pot face statele membre sau industria. Până acum pot să spun că industria a reacționat la timp în mod ambițios, însă există anumite domenii în care ar putea reacționa și acționa altfel. Însă aș vrea să vă reamintesc că industria pregătește acum un plan um, redactat de Grupul Mondial de uh, Reacție. Deci vor prezenta curând acest document în care vom vedea și care sunt uh, limitele lor. Da, ei sunt buni în ceea ce privește noile soluții tehnologice, însă există anumite limitări în ceea ce privește răspunderea. Aici nu se pot angaja în comun și deci aici intervin, intervine acțiunea publică. De asemenea, au o cultură a siguranței, uh, însă asta nu se face la nivel internațional. Deci fiecare companie își are această abordare pentru siguranță, însă nimeni nu se angajează colectiv în acest domeniu și nimeni nu vrea să-și uh, asume responsabilitatea pentru toată industria. Și aici trebuie să intervină autoritățile publice, cele de reglementare, pentru a face uh, Uh, obligatorie această cerință de siguranță, un fel de document privind siguranța, privind bunele practici. Așa ceva trebuie să fie standardul, nu să aplicăm doar uh, ceea ce fac cei mai buni operatori. Deci vom vedea dacă o agenție se va ocupa sau un comitet de autorități de reglementare, dacă vom avea um, calea legislativă normală de reglementar sau legislație non-obligatorie. Deci vom încerca să ținem cont de asta și în procesul de evaluare a impactului și până în vară vom veni cu primele reacții și soluții pentru a vă oferi propuneri. Nu am timp acum pentru soluțiile pe care le întrevedem, însă credem că nu ar trebui să soluționăm problema intervenției sau prevenirii. Acesta nu, asta nu se pune la îndoială. Avem nevoie de amândouă, trebuie să reducem riscurile, însă în același timp să ne dăm seama că e un sector industrial. Iar industria, în general, prezintă riscuri peste tot, riscuri care trebuie atenuate, reduse, însă dacă se întâmplă ceva, e nevoie de mecanisme de intervenție pentru a reduce impactul asupra cetățenilor și economiei. Mă opresc aici, deoarece nu avem timp, însă vă spun că sunt foarte mulțumit să văd că au loc niște discuții productive și așteptăm cu nerăbdare uh, contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Îi dau cuvântul doamnei Ford, raportorul. Vă mulțumesc pentru comentarii. Voi încerca să mă refer la toate, deși au fost numeroase. În primul rând, despre ce vorbim? Nu tot forajul la mare adâncim se face la presiuni mari sau cel la adâncimi mai mici la o presiune mai redusă. Există foraje care nu sunt la presiuni mari în Marea Nordului și există și uh, adâncimi mai mici unde presiunea e mai mare. Deci să nu presupunem că atunci când forezi în ape mai adânci, uh, nivelul de pericol crește din cauza presiunii. De aceea e foarte important să avem o abordare în funcție de fiecare loc de foraj. Să mă refer acum în primul rând la comentariile domnului Skinner. Sunt de acord că trebuie să nu atenuăm practicile de siguranță, siguranță într-un anumit domeniu din cauza suprapunerii de legislație. Deci e important să ridicăm aici tacheta și să nu recurgem la numitorul cel mai mic. În ceea ce privește cele mai bune echipamente de astupare și de blocarea scurgelor cât mai repede. Uh, Înțeleg aici că dopul de la incidentul Macondo e deja disponibil în Europa și altul a fost ordonat, a fost comandat și plătit de industrie. Deci vorbeam de responsabilitatea industriei. Cred că ei trebuie să plătească asta și cum spuneam la început, echipamente asemănătoare în Marea Mediterană ar trebui să fie disponibile. De asemenea, e extrem de important ca răspunderea la fața locului de a închide un puț înainte de explozie, dacă există tensiune dacă există presiune, deci trebuie să existe această răspundere. Și când ne uităm la bunele practici, vedem că acesta este procesul adecvat. Cei de la fața locului ar trebui să ia această hotărâre chiar dacă ea este foarte costisitoare. Deci trebuie activat acest mecanism. Deci sunt de acord cu domnul Skinner. Însă practica există deja. Da, vorbim bineînțeles și de gaz, nu doar de țiței. Dacă există o scurgere, petrolul e mai periculos, însă gazul explodează și a, din cauza acestei explozii se pierd viețile omenești. Da, într-adevăr, trebuie să existe coordonare și nu doar la nivel european, ci, dacă e posibil, cu operatorii care acționează în marea respectivă, caz uh, de accident. Și EMSA ar putea juca aici un rol și sunt de acord cu Fiona în legătură cu rolul specific pe care îl poate juca EMSA. Ei nu pot face totul, e drept asta și nu e ușor. Navele pe care le au ei nu sunt neapărat potrivite, nu pot, de exemplu, să circule dacă uh, există gaz în atmosferă. Însă e clar că ar putea juca un rol de coordonare. Ei trebuie să știe ce echipamente sunt disponibile în statele membre pentru a le mișca cât mai repede. În ceea ce privește industria, uh, Principala răspundere și principiul poluatorul plătește există, însă din câte înțeleg eu în legislație nu se arată clar acest lucru și aici legislația uh, respectivă ține, bineînțeles, de competențele Comisiei ENVI. Fiona s-a referit la faptul că sectorul public trebuie să fie responsabil de siguranță, însă trebuie să fie o abordare în ambele sensuri. Sectorul public trebuie să aibă o relație foarte puternică cu autoritățile de reglementare pentru a ne asigura că toate procesele de siguranță sunt respectate așa cum trebuie verificările, controlele de asemenea, trebuie să fie independente și unul din experții care au venit aici au spus că da, se verifică în mod independent uh, toate um, toate um, toate instalațiile noastre, da, vine cineva de sus și le verifică, însă asta nu e o verificare independentă. Acum, în ceea ce privește uh, autoritățile de reglementare și cum colaborează ele. Poate putem avea aici uh, un proces de um, evaluare între egali. De asemenea, să nu uităm că de multe ori lipsește și experiența, lipsește uh, persoanele bine pregătite în acest domeniu. Și asta am învățat, de exemplu, din uh, accidentul din Statele Unite ale Americii. E important ca relația între operator și autoritatea de reglementare să fie o relație bazată pe respect și pentru asta e nevoie de niște oameni experimentați, bine pregătiți. Și formarea e importantă prin urmare. Am văzut ce spunea Comisia despre training și punerea în comun a informațiilor. În ceea ce privește niște standarde de operare globale, Bineînțeles, am vrea ca toate companiile să acționeze în funcție de un standard ridicat, cât mai ridicat la nivel internațional. Da, ștacheta o punem noi la nivel european și vrem ca și alții să, să fie de acord. Dacă nu există un regim de inspecții din partea unei părți terțe, mai greu să faci așa ceva. În Africa de Nord, de exemplu, autoritățile de reglementare sunt companiile naționale de petrol. E clar că apare un conflict de interese și e clar că ei nu au un control. Acolo nu există controle făcute de părți terțe, independente. Poate că nu trebuie inclus aceste prevederi direct în uh, legislație. În ceea ce privește punerea la oaltă a informațiilor, da, aici trebuie să existe căi mai bune de a uh, pune la oaltă informațiile și mulți au spus asta. Și există și structurile pentru a o face, atât în cadrul industriei. Însă, din păcate, nu există uh, nu se reacționează suficient de rapid. În ceea ce privește acum un material de astupare și blocarea scurgerilor cât mai rapid, da, se spune aici că e nevoie de finanțare, însă nu știu dacă ar trebui să avem un fond pentru asta, mai bine să avem echipamentele necesare decât banii pentru așa ceva. Da, e clar că Există și alte echipamente în caz de accident, însă echipamentul de blocare a scordurilor trebuie să fie esențial și trebuie să existe. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Ford. Ne oprim aici cu discuțiile pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. În ceea ce privește procedurile, așteptăm decizia conferinței președinților. Trecem acum la punctul numărul 4. Îi dau cuvântul imediat colegului nostru Gunnar. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră pentru amendamentele prezentate. Amendamente constructive care prezintă îngrijorări importante de care trebuie să ținem cont în acest proces și sper să ajungem la un acord asupra unor amendamente de compromis pentru a ține cont de aceste îngrijorări și pentru a nu pierde din vedere obiectivul general al acestui raport și ambiția mea de a permite ca Europa să fie printre primii. Și înainte de a avea o discuție referitoare la amendamente, permiteți-mi să spun, uh, domnule președinte, în câteva cuvinte despre ce este vorba aici. În anii 90, Europa uh, era un lider în ceea ce privește telefonia mobilă. După aceea am pierdut această poziție. Am văzut cât de importantă este dezvoltarea internetului și a benzii largi, nu numai în calitate de industrie sau de afacere ca atare, ci și din punctul de vedere al consecințelor asupra dezvoltării societății în general, din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural și politic de asemenea. Este o chestiune centrală dacă ne dorim ca Europa să fie o economie de vârf. Să nu uităm acest lucru. Câteodată atunci când discutăm acest document, și atunci când am făcut-o aici la această comisie, am spus de multe ori că dacă dorim să fim uh, printre primii, trebuie să luăm deciziile corespunzătoare și dacă dorim să fim uh, pe locul 3 și nu pe locul 1, atunci ar trebui să luăm acea decizie, să fim pe locul al treilea. Însă am văzut uh, foarte puțin care s-ar fi oferit voluntari pentru a ne așeza pe locul al treilea și pot să, asigur, să vă asigur că în discuțiile pe care le-am avut, toți raportorii din umbră au uh, contribuit pentru a lua deciziile cele mai bune, pentru a profita de toate oportunitățile, pentru a fi pe primul loc. În anumite domenii adevărat că avem păreri diferite. Și aș vrea să vă spun că dacă nu suntem pregătiți pentru a face schimbări, nu le vom putea face. Deci uh, nu ne putem bizui pe cum uh, erau lucrurile în trecut dacă nu suntem în stare să facem schimbări pe viitor. Și vom putea ține cont de toate îngrijorările care au fost prezentate prin amendamente. Aș vrea să prezint doar patru teme principale, teme cruciale în această dezbatere. În primul rând, așa numitul conflict între uh, televiziune și cultură și noile servicii. Acesta s-a dezbătut cu anterioritate și de asemenea la nivelul raportorilor din umbră. E clar că acesta nu este neapărat un conflict de interese. Pentru că noile tehnologii ne oferă noi posibilități pentru cultură și pentru televiziune și în același timp vom putea ține pasul cu televiziunea digitală terestră așa cum se întâmplă în ziua de astăzi. S-ar putea să fie nevoie de câteva schimbări, însă aceasta n-ar trebui să ducă la sacrificarea, să zicem așa, a acestor oportunități. Acest mesaj este, ar trebui să fie foarte clar în amendamentele de compromis referitoare la această temă. Există de asemenea un anumit conflict de interese pe care aș putea să-l simplific aici între interesele statelor membre și interesele europene la nivel mai general. Și cred că ar trebui să dăm dovadă de seriozitate și să manifestăm respect față de acest lucru, pentru că statele membre au competențele de a lua decizii, de avem nevoie de soluții comune. Ar vrea acum să mă întorc la situația pe care o menționam la început, situația din anii 90, când eram pe locul întâi. Aceasta se datora în principal două motive. În primul rând, din cauza dereglementării pieței telecomunicațiilor, care a dus la un adevărat spirit de antreprenoriat. Și, de asemenea, pentru că am ajuns la un standard comun uh, GSM, care a făcut ca industria europeană să poată avea o competitivitate foarte mare la nivel european și la nivel internațional. Aceasta a fost o decizie strategică importantă și cred că ar trebui să ne gândim la fel și astăzi. Să respectăm ceea ce este de competența statelor membre, însă, pe de altă parte, să încercăm să facem cât mai mult la nivel european. Armonizare, coordonare, toate acestea cu obiectivul de a deschide și mai mult o adevărată piață paneuropeană cu multe oportunități pentru servicii. Dacă nu facem acest lucru, cred că trebuie să luăm această decizie și nu cred că sunt mulți amatori. De aceea va trebui să contribuim fiecare în felul nostru pentru a merge mai departe. Mai multe amendamente se referă la noile tehnologii care au apărut. Salut aceste amendamente și, bineînțeles, vor fi incluse în diferitele amendamente de compromis pentru că trebuie să ținem cont și să analizăm toate oportunitățile pe care le avem, toate noile tehnologii care ne permit să utilizăm spectrul în mod mai eficient și, de asemenea, pentru a avea o anumită siguranță și pentru a face ca o tehnologie să nu interfereze cu celelalte tehnologii. Se întâmplă foarte mult în ziua de astăzi, iar în raport ar trebui să menționăm că autoritățile de reglementare din statele membre ar trebui să permită să se profite de pe urma acestor oportunități. O altă chestiune importantă. Atunci când e vorba de redistribuire, de transfer sau de migrare a posibilităților de spectru, cum se poate face acest lucru? În compromisurile noastre am ajuns la soluții care spun că statele membre hotărăsc și pot asigura o astfel de migrare sau astfel de schimbări fără să uh, provoace niciun fel de perturbare a serviciilor actuale. Domnule președinte, avem 50 de amendamente, avem 21 de amendamente de compromis până în ziua de astăzi și uh, aceasta vă va face să avem un vot destul de ușor, domnule președinte, Însă, și mai important, aceasta ne va permite tuturor să menținem acel obiectiv pe care îl avem. Iar discuțiile pe care le-am avut între raportorii din umbră sunt uh, promițătoare din acest punct de vedere. Aș vrea să menționez doar câteva dintre amendamente. Mai mulți colegi au dorit să îmbine discuția referitoare la obiectiv și cea referitor la domeniul de aplicare pentru a face legătura cu pachetul Telecom. Am uh, făcut acest lucru în amendamentul de compromis 1 și 2. Și dumneavoastră, printre alții, domnule președinte, ați propus acest lucru și, bineînțeles, că mi-a fost ușor să satisfac această dorință. În ceea ce privește principiile de reglementare și aplicarea acestora, aplicarea diferențierii utilizării tehnologiilor și aici avem mai multe amendamente care încearcă să facă legătura cu pachetul Telecom și aceasta s-a rezolvat printr-un compromis. Deci vom ajunge la o soluție mulțumitoare pentru toate părțile. În ceea ce privește obiectivele de politică, care sunt prezentate la articolul 3 din uh, proiectul de raport, ar trebui să ne reamintim că obiectivul nostru este acela de a elibera 1200 de MHz până în 2015. Există foarte puțini colegi care să fi propus altceva. Unii dintre ei au subliniat importanța acestei, uh, acestui fapt și vreau să mulțumesc pentru că mulți dintre colegi au cerut chiar și mai mult ca în Europa să ajungem la cea mai bună viteză și cea mai bună capacitate de uh, transfer de date. Și acest lucru încercăm să îl reflectăm și prin compromisuri. La articolul 3 este un alt element important și anume că multe amendamente venind din partea tuturor grupurilor politice vorbesc despre nevoia de a reflecta valorile noastre, cultură, diversitatea și toate celelalte servicii disponibile pe banda largă. Și acest lucru va fi inclus în amendamentele de compromis, pentru a ne asigura că nu lăsăm deoparte ceea ce este important în ziua de astăzi, iar pe de altă parte nu renunțăm la nevoia de reformă pentru a face schimbările cele mai potrivite. Referitor la concurență, s-au prezentat uh, mai multe amendamente mult mai exigente față de propunerile mele inițiale. Și mă bucur acest lucru pentru că este un element cheie. Nu e vorba de o industrie, de o afacere uh, statică. Avem nevoie de noi operațiuni, de noi antreprenori, de noi actori care să intre pe piață, care să ducă la acele schimbări rapide de care avem nevoie. Și, bineînțeles, până la urmă ajungem la ceea ce se află la articolul 6. Mulți colegi susțin aici obiectivul nostru și anume să menținem uh, termenul de 2013 pentru banda de frecvențe de 800 de MHz. Unii dintre colegi au subliniat nevoia acestei eliberări, alții au vorbit despre respectarea statelor membre care au probleme de natură istorică. Ce înseamnă aceasta? Mm, ne referim aici la uh, cei din fosta Republică Sovietică, Belarus uh, și așa mai departe, unde există probleme de negociere în ceea ce privește spectrul de frecvențe. Am avut aceste experiențe în trecut. iar în discuția între raportorii din umbră am reușit să ajungem la un acord asupra obiectivelor și să clarificăm și motivele pentru care ar putea fi acordate derogări de la aceste obiective. Referitoare la celelalte părți ale spectrului de frecvențe, s-a susținut eliberarea spectrului de frecvență 2,3 și 1,5 și aici ajungem aproape la, aproape la chestiunea cea mai delicată, și anume cea a benzii de frecvențe de 700 de MHz. Unii dintre colegi nu doresc să fie menționat acest spectru de frecvențe de 700 de MHz. Alții doresc să îi se dea și mai multă importanță. Ar trebui, după cum spun ei, să începem procesul și pentru acest spectru de frecvențe. Dacă vă reamintiți, am cerut Comisiei să facă o revizuire și să ia măsurile necesare pentru a pregăti o dezbatere pe această temă. Așa cum am auzit deja din partea liderilor politici, s-a spus de multe ori că a, viitorul începe de astăzi. Cred că înțelegem cu toții acest lucru și este foarte adevărat, în special în, în domeniul spectrului. Problema cu spectrul de frecvențe de 700 de MHz, care poate fi deschis pentru servicii mobile în 2016, când există o conferință internațională asupra telecomunicațiilor. Avem nevoie de o conferință internațională în 2012 pentru a introduce pe ordinea de zi. Și dacă dorim să facem acest lucru, atunci va trebui să luăm o altă decizie acum, Iată de ce. Astăzi nu vom dezbate deloc această chestiune a anului 2016 și nu putem renunța la această oportunitate, pentru că aceasta ar însemna să nu fim responsabili față de provocările care ne așteaptă pe viitor. În compromis, compromis care cred că este susținut în principal de grupurile politice, se arată că avem nevoie de o revizuire și după aceea Comisia va prezenta noi oportunități pentru a merge mai departe. Prin redactarea noastră nu se ia nicio decizie în legătură cu spectrul de frecvențe de 700 de MHz, dar ni se asigură oportunitatea de a acționa dacă vom avea ocazia. Iată care este compromisul care sper să fie susținut pe larg. În concluzie, domnule președinte, cred că majoritatea colegilor vor uh, găsi reflectate îngrijorările lor în legătură cu serviciile tradiționale, în legătură cu felul în care acestea pot fi compensate pe cât posibil la nivel european. De asemenea, am acordat să mergem mai departe cu un nivel mult mai mare de, ambi- de ambiție față de propunerea inițială. Deci, până acum, domnule președinte, doream să fim numărul unu. Acesta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Oder. Doamna Oder. Erstens möchte ich mich beim Herrn Mulțumesc, domnule președinte, domnule Hockmark. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru abordarea pragmatică și suplă acestui dosar. Încă de la început am încercat să ținem cont uh, de numeroasele propuneri de amendament, mai ales din partea Comisiei pentru Cultura. Lucrurile sunt, cred, foarte clare. Acest dosar politic necesită din partea noastră un uh, simț acut al responsabilităților pentru că e vorba aici uh, despre uh, progresul tehnologic și pentru a avea acest proces în domeniul tehnologic e nevoie de concurență de mulți agenți economici pe piață, pentru ca mm, oferte mai bune, prețuri mai bune să fie oferite consumatorilor, fără uh, a fi nevoie ca noi să reglementăm aceste prețuri. Trebuie să avem curajul să luăm măsurile necesare pentru a permite acest lucru. ceea ce este în joc cu acest uh, efort legislativ este în valoare de mai multe miliarde de euro, deci o sumă considerabilă. Și suntem confruntați cu o serie de actori de pe piață și uh, um, de la nivel de reglementare. Vorbesc astăzi în germană și numeroase lobby-uri uh, germane m-au contactat, nu mă deranjează asta în sine, dar am impresia că um, lobby-urile culturale germane uh, sunt, uh, au un, uh, o greutate foarte mare față de altele. Noi uh, încercăm uh, să intervenim în ceea ce privește platformele, tehnologii și canalele de distribuție a culturii, a produselor culturale. Îmi pare rău, dar nu are niciun sens să acționăm astfel. Cultura trebuie să fie neutră din punctul de vedere al tehnologiei și cultura poate fi difuzată în diferite moduri. Și cu cât costul acestei difuzări este mai redus, cu atât mai bine pentru difuzarea produselor culturale. Deci aș dori să spun uh, membrilor Comisiei pentru Cultură faptul că această difuzare a produselor culturale va fi consolidată de inițiativa noastră legislativă și nu limitată. Nu trebuie să încercăm uh, să inducem în eroare pe cetățenii europeni. Cred că obiectivul este acela de a păstra rolul portarului, uh, rolul celui care deține cheile. Mă ocup de aceste dosare, de acest sector uh, de multă vreme, așa că știu foarte bine um, care sunt uh, interesele. Bineînțeles, este legitim să supraveghem Uh, piața, dar nu trebuie să se facă ipoteze greșite. Constat acest lucru în momentul în care citesc amendamentele. Exista o, uh, se, se spune că exista o contradicție între canalele de distribuție și dezvoltarea bunurilor, bunurilor culturale. Eu aș dori să spun raportorului că Dacă apreciez pe de altă parte înțelegerea uh, sa față de membrii Comisiei pentru Cultură, uh, cred că pornește de la ipoteze greșite cum ar fi contradicția dintre dezvoltarea tehnologiei și dezvoltarea socioculturală a populației. Uh, nu este deloc așa, din potrivă. Acum, eu cred că trebuie să rămânem concentrați pe obiectivul nostru. Trebuie să consolidăm concurența în ceea ce privește atribuția frecvenților. E nevoie de liberalizarea pieței și cred că avem nevoie de un mediu european comun pentru telefonie, pentru cultură, pentru televiziune și așa mai departe. cultura are nevoie de un mediu de manifestare, de un uh, mediu cultural, economic și așa mai departe. Și sper că astfel vom putea um, orienta corect dezbaterea. Domnul Rubich, cred că avem o șansă istorică astăzi, domnule președinte. Evoluția spre mediul numeric ne obligă să ne asumăm propriile responsabilități. Comisia Europeană cred că are nevoie de un mandat clar. Nu mai este, nu mai sunt chestiuni de ordin pur național, ci la nivel transfrontalier. Există interese comune la nivel european. Nu putem să așteptăm până în 2016, așa cum nu putem să ne permitem să ne limităm la câteva frecvențe. Avem o oportunitate, haideți să o folosim și noi aici, cei de la Parlament. Acest mandat, bineînțeles, se va aplica în cazul acestor frecvențe citate, dar trebuie să ținem cont de o serie de alte lucruri. De exemplu, în domeniul militar există frecvențe rezervate pentru acest sector, pentru serviciile de intervenție, de urgență, care trebuie să reacționeze în caz de catastrofe. nu trebuie neapărat să intrăm în conflict cu sectorul televizual, uh, audiovizual, de exemplu. Putem folosi aceste frecvențe și pentru serviciile de urgență și putem să integrăm aceste uh, modalități în arhitectura europeană a frecvenților. Deci cred că trebuie să reevaluăm mandatul Comisiei pentru a ne asigura de faptul că serviciile uh, respective vor putea face coordonarea necesară și pentru ca serviciile de urgență să poată să reacționeze dacă e nevoie. Uh, my Domnul Cicestal, doresc să-l felicit pe colegul meu, domnul Hockmar, pentru raport și pentru modul în care a reușit să, um, a, să strângă, să um, contopească multe amendamente în amendamente de compromis. A făcut-o atât de bine încât voi avea nevoie de mai puțin timp pentru a înțelege exact care amendamente au fost incluse și care nu. Dar aș dori totuși să fac câteva observații generale. Um, I detect a... Pentru a reacționa la ceea ce a spus la nivelul uh, comunității operatorilor mobili am impresia că ei cred că ei sunt uh, singura soluție, tot viitorul, uh, singura opțiune pe care o, vor folosi cetățenii pentru a consuma conținut cultural și că ceilalți sunt complet um, ceilalți operatori sunt complet învechiți aceasta este perspectiva unora, nu cred că este cea corectă. Cred că trebuie să respectăm și celelalte platforme de difuzare a produselor culturale și uh, am anumită simpatie față de uh, um, emitenții clasici care a trebuit să renunțe la banda de 800 de uh, MHz și care consideră acum că banda de 700 de MHz este de asemenea uh, în pericol. Nu cred că trebuie să ne grădim prea tare uh, să îi gonim pe emitenții clasici din uh, spectrul disponibil, pentru că au nevoie și ei de spectru și uh, de posibilități de difuzare și trebuie să le obțină. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de inovații, de progresul tehnologic, deci nu trebuie să uităm uh, toate uh, avansurile, care, toate progresele făcute deja la nivel de eficiență. Așa că e posibil ca cei din industria comunicațiilor mobile vor deveni și mai eficienți și poate nu vor mai avea nevoie de atât de multă răgime de bandă. Deci când nu cred că nu trebuie să uităm, să uităm uh, uh, industria audiovizuală, pentru că și în acest domeniu se inovează, nu trebuie să uităm acest lucru și ne prezintă moduri interesante noi ale felurilor în care vor folosi uh, internetul cu bandă largă, de exemplu, pentru a-și difuza conținuturile. În principiu, sunt de acord Uh, cu interes, sunt, uh, am și eu interes, uh, ca și domnul Rubic, față de așa numitele spectre rezervate autorităților naționale într-un scop sau altul. Cred că ar trebui cel puțin să cerem acestor autorități statelor membre să justifice cât folosesc și cât nu folosesc aceste părți din spectru. Poate că ar putea să elibereze o parte din, uh, um, din acest spectru. De ce doar uh, cei din sectorul privat trebuie să facă eforturi și de ce cei din sectorul public uh, trebuie să fie complet protejați și neobligați nici măcar să justifice cum folosesc părțile de bandă pe care uh, și le-au rezervat. Poate chiar uh, organismele publice ar putea să plătească pentru folosirea acestor uh, uh, părți din spectru. Știu că bugetele naționale sunt au fost reduse, dar aș fi în favoarea unei astfel de măsuri. În fine, Aș semnala și un aspect de ordin tehnic, care cred că, problemă care nu cred că a fost rezolva, rezolvată din câte am înțeles. E vorba de interferența um, frecvențelor mobile și operatorilor de cablu uh, și anume interferențele dintre um, cuțiu, cutiuțele receptoare, receiverele de cablu din uh, um, din case și apartamente care interferează cu rețeaua de telefonie mobilă. Deci ar trebui ca operatorii să găsească o soluție la aceste interferențe, pentru că nu este în interesul, în interesul nimănui să existe aceste interferențe uh, care au un efect negativ asupra calității serviciilor oferite consumatorilor. Mulțumesc, doresc să închei mulțumind domnului Hocmar pentru activitatea sa uh, și uh, vom continua să cooperăm. Mulțumesc! Colegul Lambert, Mm, are cuvântul acum colegul Lambert. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc lui Gunnar pentru amendamentele de compromis pe care ni le propune, care cred că sunt foarte bune uh, și cred că le putem sprijini aproape pe toate, dacă nu chiar pe toate, în legătură cu ceea ce a spus Jens despre atitudinea uh, emitenților din domeniul audiovizual. Sunt de acord Uh, cu faptul că operatorii mobili uh, nu sunt uh, singurii care au un viitor în acest sector. Nimeni nu este posesorul spectrului. Cred că cei din domeniul audiovizual au dreptul să continue pentru a difuza ceea ce noi considerăm că este un bun public. Din punct de vedere cultural, cred că e important să nuanțăm puțin lucrurile. Pe de o parte, avem uh, emitenți privați care sunt practic întreprinderi uh, culturale care trebuie să fie în competiție cu toată lumea. Nu înțeleg de ce autoritățile sau organismele publice trebuie să ofere acestora condiții speciale. În ceea ce privește emisiunile de interes general, într-adevăr, nu toate bunurile culturale sunt bunuri care trebuie lăsate uh, pe piață să se descurce și cred că pentru această parte a activităților culturale sau inițiativelor care nu au, uh, nu sunt uh, nu au scopul de a obține profite, cred că, profituri, cred că trebuie protejate sau trebuie să li se ofere un acces privilegiat. Însă, nu sunt de acord cu anumite lobby-uri din partea industriei culturale care încearcă să se ascundă în spatele bunului public care este strict cultural și non-profit și încearcă să ascundă activități uh, pur economice pe, pe după aceste um, activități non-profit. Deci dacă se descurcă bine, dacă nu, treaba lor. Asta, e, asta este piața. Dacă au uh, un uh, model de afaceri uh, competitiv, uh, se vor descurca, dacă nu, nu. Și gata. Dar, într-adevăr, există anumite bunuri culturale pe care trebuie să le recunoaștem ca bunuri publice, pentru că sunt non-profit și de aceea nu trebuie să fie supuse uh, presiunilor de pe piață. Trebuie să încurajăm aceste activități culturale uh, prin, uh, printr-un acces privilegiat. Deci trebuie să facem această distinție clar. Și îmi pare rău dacă apar probleme insurmontabile. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Dacă nu vă deranjează, având în vedere că timpul trece și că va trebui să abordăm și celelalte puncte, pentru că colegii sunt prezenți în sală, Vom cheia aici dezbaterea. Votul va avea loc pe data de 12 aprilie. Cred că lucrurile sunt suficient de clare și, bineînțeles, uh, vă, uh, puteți, aborda, puteți aborda colegii uh, care se ocupă de acest raport dacă doriți să faceți acest lucru. Trecem la punctul următor. Vom vorbi despre inovare. Și Uniunea Inovării are cuvântul colega Merkis. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru amendamentele pe care le-ați uh, înaintat, în număr de 302. Avem de asemenea 8 avize de la alte comisii, ceea ce arată cât de importantă este Uniunea Inovării. Growth and... Inovarea fiind calea de a face față crizei actuale. Acum redactăm amendamentele de compromis Și dat fiind că suntem de acord cu toții în ceea ce privește importanța inovării, e clar că va trebui să o accelerăm și să o sporim. Deci eu nu cred că vom avea probleme privind uh, acordul la care trebuie să ajungem, însă există câteva elemente pe care trebuie să le lămurim sau să găsim o formulare sau o definiție mai bună a ceea ce dorim. De exemplu, antreprenoriatul versus instituțiile de cercetare și universitățile. Ei bine, eu cred că aici nu există o adevărată controversă deoarece în triunghiul sau diamantul, cum spun eu, toate aceste elemente sunt elemente cheie pentru inovare. Deci avem nevoie de ambele instanțe, nu există o controversă aici. Avem nevoie de o abordare antreprenorială, avem nevoie de mediul de afaceri, dar avem nevoie și de institutele de cercetare și de universități. Deci trebuie să găsim o modalitate pentru a le acorda rolul pe care îl merită. De asemenea, se vorbește de cetățeni față de afaceri, o altă controversă. Ei bine, nici aici nu cred că există vreo controversă, deoarece ce înseamnă o afacere? E bine, un grup de cetățeni antreprenori care împreună sunt productivi. Cetățeanul e molecula cetă- societății noastre și joacă mai multe roluri. Ca cetățean într-o democrație cu drepturi și obligații, însă în același timp joacă un rol de angajat sau de antreprenor, de cercetător sau de funcționar guvernamental. Deci pentru mine cetățeanul se regăsește peste tot. Și vreau să subliniez faptul că creativitatea, curiozitatea, spiritul de întreprindere pe care îl au cetățenii, e bine, toate aceste lucruri vrem să le încurajăm la cetățeni. Deoarece dacă avem uh, niște cetățeni curioși, cu spirit de întreprindere și de inovație, bine, atunci vom avea uh, atât uh, întreprinderi inovatoare cât și institute de cercetare sau guverne cu astfel de atitudine. Deci am vrut să vă spun că pentru mine aici nu există nicio controversă. De asemenea, se face distinția între inovarea socială și cea economică. Permiteți-mi să vă spun că înainte de a veni aici, în Parlamentul European, am lucrat toată viața mea în mediul de afaceri, în sectorul privat. Și deși fac parte din grupul socialiștilor și democraților în prezent, am o atitudine foarte încurajatoare în ceea ce privește mediul de afaceri, deoarece am lucrat în acest mediu și mi-am originile în acest mediu, deci după părerea mea nu există o contradicție aici între inovația socială și cea economică. Inovația socială, inovarea socială nu poate de fi definită clar. Da, se spune că există această contradicție, însă după ce am studiat toate definițiile posibile ale inovării sociale, mi-am dat seama că nu e vorba decât de inovarea de jos în sus, o inovare la care participă cât mai mulți. De exemplu, situații în care angajații au posibilitatea de a influența ceea ce se întâmplă sau când regiunile pot influența abordarea statului membru sau când cercetătorii au șansa de a influența direcția unei uh, anumite cercetări. Deci ideea e că particulele mai mici pot influența întregul. E tocmai ceea ce ne dorim. Și revin la rolul cetățeanului despre care vorbeam la început, care are o legătură clară cu inovarea socială și vă pot oglindi acest lucru. Pe iPhone-uri și smartphone-uri se dezvoltă tot felul de aplicații. Asta o fac companiile, însă și cetățenii se implică, chiar și copiii și de foarte multe ori asta e și piatra de încercare a unui iPhone sau iPad. Deci noi vrem într-adevăr să încurajăm acest spirit de întreprindere din partea cetățenilor. Doar putem identifica această abordare ca fiind o abordare participativă, de jos în sus, la care participă toate elementele societății. Vreau să vă spun că mediul de afaceri e foarte important și că ne dorim cu toții inovare și inovarea e cheia pentru a reuși pe piață o idee nouă trebuie pusă pe piață și răspândită în societate, după care urmează să fie preluată de către consumatori. Acesta este procesul. Și am dorit să subliniez rolul extrem de important pe care îl are spiritul de întreprindere în acest sens al companiilor. Le mulțumesc colegilor, bineînțeles, pentru colaborare, pentru contribuții și sunt uh, sigură că vom ajunge la o înțelegere. Vă mulțumesc. În primul rând, uh, doamna Sartori, raportor din umbră. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Uh, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegei Merkis pentru tot ceea ce a făcut, pentru eforturile sale și de asemenea colegilor raportori din umbră. În ceea ce mă privește, eu am discutat cu colegii din grupul meu legătură cu acest raport de inițiativă care um, încununează un parcurs comun care Uh, ne-au uh, fă, ne făcut să depunem multe dintre cele peste 300 de amendamente um, înregistrate. Cred că acest raport de inițiativă are valorul, are aceeași valoare ca și un raport uh, normal. Uh, raport cadru este mai mult o declarație de principii, um, dar, și domnul raportor știe acest lucru, noi am făcut efortul în aceste săptămâni de a nu de a pune sub semnul întrebării modul în care a abordat dânsa acest raport, ci de a evalua dacă nu ar fi mai util să reacționăm uh, la uh, documentul Comisiei în momentul în care vorbește despre uh, inovarea socială, propunând Comisiei un proiect pilot de identificare a bunelor practici și a experiențelor utile care ar putea fi difuzate pe întregul teritoriu al Uniunii Europene înainte de a da o anumită tentă acestei abordări. înainte de a încerca să facem un lucru în legătură cu care cu toții suntem de acord. Cetățeanul trebuie să fie în centrul oricărei politici, strategii sau activități ale Uniunii Europene. Chiar dacă vorbim despre triunghiul cunoștințelor, universități, centri de cercetare și administrație publică, tot cetățeanul este central și interesele acestuia. Dar Uniunea Europeană trebuie să fie ancorată în realitate și noi nu trebuie să uităm că noi suntem, industria pentru, eh, suntem Comisia pentru Industrie, nu pentru afaceri sociale aici. În al doilea rând, și uh, intervențiile în domeniul, pentru intervențiile din domeniul social e nevoie de resurse, pentru că uh, asumarea principiilor este importantă, dar uh, și putem să avansăm, să învățăm la nivel de principii, dar e nevoie de intervenții care să ne permită să funcționăm. În fine, ținând cont de faptul că Uniunea Europeană dorește să relanseze cu adevărat politica sa industrială și avem nevoie stringentă de politică industrială, uh, pentru că am văzut că în multe state europene în ultimii ani uh, uh, s-a remarcat faptul că e foarte important să ne întoarcem la o politică industrială importantă de aceea, așa cum s-a propus în strategia UE 2020 sau în strategia pentru resurse sau în Small Business Act, și anume s-a promovat ideea că relansarea economică să se facă și prin un țesut economic și industrial uh, puternic, mai ales prin promovarea sectorilor de piață mai inovante. Și de aceea, pe de o parte, sprijinim ideea că este important să se promoveze și inovarea socială, înțeleasă ca inovare și activitățile noastre de zi cu zi, în, în activitățile noastre de zi cu zi, dar cred că a spune doar acest lucru și a alinia industria printre tot felul de alte subiecte, nu cred că este reacția cea mai potrivită din partea noastră. și printre cei care au încercat uh, să șteargă aceste referiri la inovarea socială uh, și care și din partea celor care doresc să pună cetățenii ca element central al dezbaterii, ne punând în semnul întrebării politica europeană din ultimii ani, cred eu că această, în centrul acestui raport trebuie să fie uh, nevoia ca politica industrială să promoveze inovarea. Iată ceea ce am făcut eu și colegii mei prin amendamentele pe care le-am depus și vom continua să discutăm, să ne gândim pentru a vedea dacă vom reuși să, ajungă la, să ajungem la compromisuri. Cred că este posibil acest lucru pentru a nu avea două filozofii complet contrare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai multe persoane au cerut să ia cuvântul, însă, dragi colegi, la ora 11 va veni aici doamna comisar, deci vă rog câte două minute fiecare. Domnul Tsukalas, vă mulțumesc, domnule președinte. Un scurt comentariu. Atât doamna Sartori cât și doamna Merchi s-au insistat foarte mult uh, asupra conceptului de cetățean. Deci cetățeanul uh, ar trebui să fie în centrul acestor inițiative, însă nu neapărat cetățeanul ar trebui să fie în centru, ci omul. Cetățeanul reprezintă o fațetă a ființelor omenești. De asemenea, să nu uităm ce probleme apar în domeniul mediului, ecologic, tehnologic, uh, Uniunea Europeană va trebui întotdeauna să facă față acestor probleme și de aceea e importantă inovarea. Inovarea reprezintă un element major din acel triunghi al cunoașterii, cercetare, inovare și cunoaștere. Ideea e să transformăm cunoașterea în bani. Și în cadrul cercetării, banii trebuie să devină cunoaștere. Deci să nu uităm că există aici un aspect economic uh, peste care nu putem trece. Prin urmare, trebuie să consolidăm acest triunghi al cunoașterii. Uniunea Europeană nu e o insulă izolată de, de restul lumii. Trebuie să ne comparăm cu ceilalți, inclusiv în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea să ne măsurăm cu ceilalți, să vedem ce fac ei la nivel internațional. Trăim într-o lume care consumă un miliard de, de euro pe an în domeniul inovării. Vedem de asemenea cum crește puterea economică a unor țări precum China și India țări care produc 1,3 milioane de cercetători, în China chiar și mai mult. Asta înseamnă 20% practic din rezultatul la nivel mondial care vine din SUA. Deci deciziile și inovarea se face în altă parte. De aceea trebuie să facem eforturi, așa cum ne-a propus, ne-au propus cele două colegi. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte, deoarece supraviețuirea Europei uh, ține de inovare. Vă mulțumesc, domnul Vidal Quadras. Yes, um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i spun doamnei Merkes, în primul rând, următorul lucru, și anume că am fost oarecum uh, surprins de comentariul dumnei. A spus că, în ciuda faptului faptului că e socialistă și democrată, sprijină mediul de afaceri. Ei bine, doamnă Merkis, dumneavoastră, în calitate de socialistă și democrată, sunteți pentru un stat uh, grijuliu care să le ofere cetățenilor pensii, îngrijiri de sănătate, sunteți pentru un sector public care să-i ocrotească pe oameni și care să țină cont și de păturile mai vulnerabile ale societății. Însă, pentru a face așa ceva, statul are nevoie de niște resurse abundente. Și acestea vin din uh, impozite și dări plătite de uh, întreprinderi și de angajați. Deci, dumneavoastră, în calitate de socie, socialistă și democrată, e clar că trebuie să sprijiniți afacerile. Da, e drept. Sunteți uh, o socialistă foarte coerentă dat fiind că sprijiniți mediul de afaceri. Pe lângă aceste lămuriri, aș vrea să vă felicit pentru faptul că a trebuit să faceți față celor 303 de amendamente și să a trebuit să redactați 35 de amendamente de compromis. Văd că multe din amendamentele mele se înglidesc în cele de compromis, precum um, cel în care am spus că trebuie să ne concentrăm pe IMM-uri, deoarece IMM-urile sunt uh, vectorii economiei noastre. Știți că succesul unei mici întreprinderi se măsoară în funcție de nivelul de creștere. Deci orice întreprindere mică are ca scop mărirea dimensiunilor, deci să devină o întreprindere medie. Iar una medie își dorește să crească să devină una mare. De aceea aștept cu nerăbdare rezultatele în urma revizuirii mm, făcute la Small Business Act, lansată recent ă, după pactul de competitivitate care vom face și o rezoluție. De asemenea, apreciez faptul că doamna raportor a preluat mai multe amendamente de ale mele care vorbeam despre importanța de a investi în capitalul uman. Asta e cheia pentru a avea niște afaceri prospere. Mai ales, dacă, mai ales știind că acest raport dorește să întărească rolul cetățenilor în ceea ce privește inovarea. Inovarea e la E la îndemâna noastră a tuturor și trebuie să înlesnim afacerile și inovarea. Sunt de acord și cu uh, doamna Sartori. Uh, mă bucur să văd că doamna Merchis consideră întreprinderile ca fiind un element important din structura de inovare. așa cum sunt uh, cele de la mm, ideile de la alineatele 1, 7, 15, 32 și 29. De asemenea, mă bucur să văd că în ceea ce privește aceste puncte esențiale, pentru ca raportul să fie reușit, deci mă bucur să văd că doamna Merchis se îndreaptă pe direcția cea bună. de mă miră să citesc anumite compromisuri la alineatele 2, 4, 8 și 10, în care trimiterile suplimentare pe care le-am făcut, spunând că cetățenii și întreprinderile sunt pe picior de egalitate, ce pare rău să văd că nu au fost incluse. Cât despre conceptul de inovare socială, v-am spus la ultima dezbatere că eu sunt sigur că inovarea înseamnă o implicare la nivel social cu niște consecințe sociale. Și pentru a fi consecvenți față de textul anterior, eu aș folosi mai degrabă conceptul de societatea inovării, deoarece aici sunt uh, incluși indivizii cu capacitățile lor intelectuale, ca stând la baza oricărui efort de inovare. De asemenea, sunt uh, incluse și structurile de societate, cum ar fi mediul de afaceri, asociațiile, școlile care le permit uh, indivizilor să-și dezvolte potențialul. De asemenea, sper ca raportorul să țină cont de aceste idei și aștept cu uh, nerăbdare rezultatul uh, următoarei întâlniri pe care o va avea doamna raportor cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc, domnul Pașca. Ďakujem za slovo. Uh, vážený pán predseda, kolegovia, úvodom by som chcel v mene našej skupiny poďakovať pani Mulțumesc! Dragi colegi, în numele grupului meu aș vrea să mulțumesc doamnei Merchis pentru raportul său pe tema Uniunii Inovării. Aș vrea să subliniez importanța tehnologiei informației, internetului și a benzii largi. Toate acestea au un rol important pentru a transforma Europa în urma acestei crize. Este un adevărat motor al unui inovării. Deci accesul la bandă largă este o condiție esențială pentru a putea avea orice fel de parteneriat pentru inovare. Fibra optică, viteză înaltă, de conexiune, toate acestea sunt importante pentru că deschid noi căi de comunicare. Statele membre pot utiliza acest lucru și la nivelul administrației publice, acesta este important și pentru comerțul electronic, și pentru sistemul de sănătate, pentru ca acesta să fie gestionat mai bine. Aceasta ne aduce la punctul 7 de la documentul Comisiei. Amendamentul doamnei Sevelis, în ciuda celor spuse în legătură cu Statele Unite, cred că avem nevoie de o evaluare foarte precisă a situației, astfel încât să ne utilizăm mai bine propriile resurse, să vedem ce s-a făcut în Statele Unite și să facem o analiză foarte detaliată. Mulțumesc, domnul Tosnovski. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, Aș vrea să mulțumesc doamnei Merkis pentru eforturile făcute. Tot ce am discutat aici despre inovare este esențial pentru viitorul Europei, pentru că până la urmă competitivitatea Europei depinde de gradul nostru de inovare. Și așa cum a spus și domnul Pașca, aș vrea să subliniez și eu aici importanța câtorva elemente. E destul de complicat să stabilim care sunt consecințele inovării la nivel social pentru că noi am dorit să avem o definiție oarecum mai largă a conceptului de inovare și a susținerii acesteia, pentru că inovarea ar trebui să contribuie întotdeauna la îmbunătățirea vieții de zi cu zi și nu dorim aici să oferim o preferință clară unei anumit tip de inovare și să facem aceasta în detrimentul altora. Multe companii încearcă să-și îmbunătățească poziția pe piață, să susțină să-și susțină de asemenea profilul social pe care îl au. Dacă noi susținem un singur tip de inovare, atunci marile companii vor deveni și mai mari și s-ar putea să apară beneficii care să nu ajungă și la alte niveluri sociale. Să ne gândim, de exemplu, la felul în care se utilizează inovarea de către studenți un astfel de exemplu ar fi iPhone-ul. Ciclurile de inovare ar trebui să fie promovate și mai mult, pentru că există foarte multe idei noi care merită să fie susținute pentru ca viața noastră să se îmbunătățească. Și pot să spun că am anumită reticență dacă dorim să acordăm o importanță excesivă anumitor inovări. Activitatea de, de jos în sus este o, un motor foarte bun, mult mai bun decât deschiderea piețelor. Iată de ce este important să avem o astfel de dezbatere. Și, de fapt, chestiunea este mult mai serioasă decât credeam la început. Pentru că vorbim aici de o, o gamă foarte largă de activități Europa și poziția sa pe viitor depinde de ceea ce hotărâm acum. Cred că avem nevoie de o definiție mai largă a inovării și pot să vă ofer sprijinul meu pentru a face acest lucru. Mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. În această etapă a negocierilor au apărut uh, două elemente esențiale. Europa suferă de o adevărată diviziune între cunoștințele teoretice și felul în care punem în practică aceste cunoștințe și această inovare uh, tehnologică termenele pentru implementarea acestor cunoștințe sunt foarte lungi, ar trebui îmbunătățite. Și în regiunea mea acum există conexiune pe bandă largă pentru aproape orice, dar atunci când văd care sunt aplicațiile ale acestei benzi largi la nivel teoretic, îmi dau seama că există foarte multe lacune. De exemplu, în sănătate acestea nu se aplică unde ajuns ar trebui să ne gândim cum putem profita la maxim de pe urma acestor servicii. În afară de aceste regulamente pe care le-am dorit să intre în vigoare în perioada 2014-2020, în viitorul cadru de cercetare și în ceea ce privește fondurile de dezvoltare regională, trebuie să ne gândim întotdeauna la elementul central care este inovarea. Acest lucru se va prezenta în cea de-a doua parte a acestui an. Și dacă avem niște idei foarte clare care să fi venit din acest raport, atunci înseamnă că am făcut ceva bun. Și am senzația că nu știm foarte clar ce dorim să obținem, pentru că e foarte important să punem lucrurile la locul lor. Vorbim despre inovare socială sau despre ce vorbim? Pentru că există aici o cerere la nivel social. Trebuie să vedem nu doar care este oferta în ceea ce privește inovarea, ci și care este cererea. Pentru că actorii cei mai importanți de pe piață doresc să se țină cont de această cerere și până la urmă industria, cetățenii sunt cei care generează această cerere și aceasta trebuie analizată. Însă voi uh, încheia spunând că doamna Merchis a acceptat uh, cinci amendamente pe care le prezentasem, foarte mult, uh, mulțumesc foarte mult, altele însă au rămas deoparte, dar oricum cred că acest raport este foarte necesar, însă ar trebui să încercăm ca el să se traducă în texte legislative prin regulamente. Mulțumesc, domnul Carvaio. Doamna Carvaio. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește definiția inovării sociale, foarte pe scurt, aceasta este un concept uh, care se înțelege diferit. În uh, calitatea mea de fost cercetător înainte de a fi europarlamentar, am uh, făcut mai multe studii în ceea ce privește definițiile, pentru că și pe mine mă interesau sensurile cuvintelor și am făcut un raport, am participat la mai multe seminarii și concluzia mea era că inovarea socială e cu totul altceva decât inovarea pe chestiuni sociale. Inovarea socială se referă la noi soluții pentru probleme sociale presante, pentru a face față noilor provocări, cum ar fi, de exemplu, îmbătrânirea, însă construind, de exemplu, pe rețelele de siguranță ale societății civile, pe uh, actele de caritate, pe existența fundațiilor sociale și așa mai departe. E nevoie, deci, de o societate civilă flexibilă, deloc birocratică, care să găsească soluții pentru problemele sociale. Deci nu e vorba doar de soluții inovatoare, ci și de felul în care sunt implementate acestea, ținând cont de rețelele sociale care pot contribui la rezolvarea acestor probleme. Aceasta este definiția cu care sunt de acord uh, majoritatea cercetătorilor. Este foarte cunoscută în Marea Britanie, în Statele Unite și în țările nordice. Și ar trebui într-adevăr să ne punem de acord ce înțelegem practic prin inovare socială pentru a nu vorbi despre lucruri diferite. Am prezentat un amendament în acest sens și cred că doamna raportor l-a acceptat și vreau să-i mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc! Domnul Matias. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că am întârziat, am ajuns aici în mijlocul dezbaterii și oricum intervenția mea va fi foarte succintă. Eram la altă uh, întâlnire și din păcate nu pot să fiu în același timp în două locuri dar oricum vroiam să particip la această dezbatere. Pentru că după toate discuțiile pe care le-am avut, aș vrea să spun că propunerea pe care o avem aici în față nu este doar completă, ci și mai mult, ea corespunde dorințelor noastre pentru Europa inovării. De aceea vreau să um, arăt aici susținerea mea față de acest raport. De asemenea, doresc și eu ca inovarea să se centreze pe conceptul de persoană, pentru că aceasta îi dă o definiție mai largă. Doamna Carvaio a explicat deja acest lucru. ar trebui să vorbim despre inovare socială și nu despre societatea inovării, din motivele care au fost deja prezentate, pentru că conceptul acesta este mult mai extins. Dacă dorim o propunere restrictivă care să nu țină cont de problemele reale cu care ne confruntăm, o propunere care să nu fie una de viitor, atunci foarte bine, să o limităm cât mai mult. Se pare că în sensul acesta au mers câteva amendamente și contrapropuneri. Eu una cred că amendamentele de compromis prezentate de raportor sunt acceptabile, sunt bune și că n-ar trebui să insistăm prea mult asupra unor concepte care n-au nicio legătură, pentru că tot ceea ce dorim este deja inclus în acest concept al inovării centrat pe persoane. În încheiere, domnule președinte, vreau să vă prezint o imagine care poate nu e atât de inovatoare, dar ar trebui să fim atenți pentru că s-ar putea să trebuiască aici să alegem, să facem o alegere între uh, copacii cu frunze călăzătoare și copacii cu frunze și cărora nu le cad frunzele. Nu, nu este vorba de așa ceva. Mulțumesc că îmi dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu mai avem timp. Vreau să transmit un mesaj important. O reacție la raportul uh, doamnei Merkis și la toate amendamentele depuse. Aș dori să subliniez câteva aspecte foarte importante pentru Comisie, E vorba de importanța uh, condițiilor cadru, care apar deja în raportul doamnei Mirche, e vorba de accesul la capital, la um, brevetul comunitar în dimensiunea internațională, după cum a spus doamna Mirche și, dar și domnul Tsukalas, cred că uh, Doamna Sartori și domnul Vidal Quadras, în eh, amendamentele lor, au eh, menționat importanța legislației în domeniul inovației, care este de asemenea foarte importantă pentru Comisie. În ceea ce privește definițiile, am vorbit mult despre inovația socială, nu voi intra în detalii. Domnul Hatzimakakis, cred că a depus un amendament în care spunea că Comisia trebuie să definească inovarea. După cum știți, Există multe definiții în domeniul academic și nu numai. Comisia trebuie să aibă o abordare pragmatică, să acționeze și să propună anumiți indicatori, uh, inclusiv indicatorul care măsoară impactul principal al inovării, dar și o, altă, o întreagă baterie de, de um, indicatori pentru a ne permite să avem o politică eficientă în domeniul inovației. Într-o parte din raport se vorbește despre nevoia ca IMM-urile să obțină garanții deja în acest program cadru. Din păcate, nu s-au cerut garanții, s-au cerut credite. A existat posibilitatea pentru garanții, dar nu există semne că uh, vor fi necesare aceste garanții pe termen lung, dar în noul uh, cadru strategic comun probabil va exista loc pentru acestea. În fine, în ceea ce privește inovarea și universitățile și spiritul antreprenorial, bineînțeles, acest aspect este foarte important, după cum spuneți, este un triunghi, acesta triunghiul cunoașterii sau chiar uh, um, pătratul cunoașterii uh, și, bineînțeles, mai pot spune multe despre uh, aceste lucruri. Un regret faptul că nu se regăsește în raport importanța consolidării fiscală, adică nu se spune că la nivelul bugetelor naționale nu trebuie să se facă reduceri bugetare um, la nivelul măsurilor um, care pot să stimuleze creșterea în domeniul cercetării și inovării, dar sunt sigură că Parlamentul este de acord cu acest principiu și observațiile doamnei Sartori, dacă bine am înțeles, merg în acest sens. E nevoie de buget și de sprijin pentru inovare dacă dorim creștere economică. Mă voi opri aici. Mulțumesc. Yeah. Merci. Thank you very much. Mulțumesc. Doamna Merchis, aveți cuvântul din nou. Vă rog. Thank you, colleagues, for... Mulțumesc, dragi colegi, pentru toate observațiile foarte interesante știți că o filozofie este de succes doar dacă cineva poate să vă explice foarte clar propria um, filozofie politică. Așa că vă mulțumesc pentru faptul că ați explicat aceste lucruri. Sunt absolut de acord. Dar uneori se pare că ideologia nu este suficient de clară. Nu e vorba doar de modul în care cheltuim banii, ci și de influența acestor uh, investiții. Mulțumesc! Hmm, pozițiile noastre nu sunt atât de diferite, dragi colegi. Dezbaterea a fost foarte animată, mai ales în legătură cu un aspect. Cred că, deci, suntem de acord în foarte, foarte mare parte pentru că ne-am concentrat pe inovarea socială și alte aspecte pe care nu le-am menționat, care sunt la fel de importante, uh, sunt sprijinite de noi toți. Într-adevăr, avem consecințele sociale sau implicațiile sociale. Sunt de acord cu doamna Cravaio că aici e vorba de procese, nu e vorba de consecințe sociale, ci E vorba de integrarea într-un proces. Deci dacă acest lucru este dificil, atunci sau definim ce este inovarea socială, sau îi spunem altfel. Și sunt de acord cu colegii care au spus că nu trebuie să promovăm doar un tip de inovare, nu trebuie să preferăm un tip de inovare alteia, pentru că avem nevoie de toate tipurile de inovare. Sunt absolut de acord. Și de aceea cred că avem nevoie de toate aceste elemente pentru a avea succes. O inovare echilibrată. Trebuie să introducem toate elementele pentru a putea duce la bun sfârșit aceste inițiative. Sprijin poziția Comisiei. Avem nevoie de politică industrială, doamnă Sartori. Sunt absolut de acord acesta este un element foarte important și de aceea um, mă bucur de faptul că politica industrială este considerată navamiral uh, și putem într-adevăr să consolidăm această idee de implicare în politica industrială printre aspectele principale. Deci vom încerca să găsim o cale pentru a sublinia și mai mult această politică. Domnule Tsukalas, de asemenea, uh, crede că trebuie să consolidăm triunghiul cunoașterii. Am cerut o abordare care să înglobeze toate aceste aspecte, elemente specifice, și dacă am lăsat ceva pe de o parte, și anume consolidarea fiscală inteligentă, Doresc să spun că pe 9 aprilie vom avea o ședință a oratorilor din umbră și vă propun ca atunci să discutăm acest aspect, să vedem dacă suntem de acord cu introducerea acestui aspect în text. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Merchi, spune domnul președinte. Vă mulțumesc pentru propunerea pe care ați făcut-o colegilor uh, de a găsi soluții, de a rediscuta lucrurile. Încheiem aici dezbaterea. Doresc să vă aduc aminte că votul va avea loc pe data de 12 aprilie. Sunt sigur că eforturile dumneavoastră vor fi în, încunate de succes și acum urez bun venit doamnei comisar Andrula Vasiliu. Doamnă comisar, nu ne întâlnim foarte des cu dumneavoastră, ne întâlnim mai des cu alți colegii dumneavoastră, dar avem dosare pe care trebuie să le abordăm împreună. Nu are rost să fac o introducere foarte lungă. Vă mulțumesc doar pentru prezență și vă dau cuvântul pentru a vorbi despre tehnologii în domeniul inovației. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este o plăcere deosebită pentru mine să mă aflu printre dumneavoastră pentru a vorbi despre un subiect care mă interesează în mod deosebit și anume Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Acest institut este unul dintre proiectele capabile să ne influențeze viitorul. Are potențialul de a face o adevărată diferență în ceea ce privește inovația în Uniunea Europeană, promovând uh, noi strategii de inovare în Uniunea Europeană. Acest institut reflectă modul în care noi, europenii, abordăm provocarea legată de inovare. Fiind uniți, pentru promovarea unui obiectiv comun, dar suficient de flexibil pentru a respecta diversitatea. În ultimii ani, Institutul European pentru Inovare uh, s-a dezvoltat de la o idee la o realitate concretă. Știu că unii dintre dumneavoastră din această comisie au participat activ la punerea bazelor acestui institut. Aș dori să vă mulțumesc pentru asta. Astăzi, Institutul European pentru Inovare este încă o inițiativă de dimensiuni mici, dar care a crescut rapid uh, și constant. Trebuie să continuăm uh, să promovăm această inițiativă pentru a obține în curând rezultate. Astăzi am construit o adevărată comunitate inovantă pentru acest institut și Consiliul Director al Biroului Institutului European pentru Tehnologie conduce aceste inițiative. Munca de inovare este realizată pe trei centre, așa numitele uh, comunități de cunoștință și inovare, KICS. Aceste comunități uh, structurează parteneriatele public-privat, uh, forțele cele mai creative din Europa în domeniul industriei, din domeniul educației, învățământului superior și cercetării, aspecte cruciale pentru viitorul nostru comun. Avem deci trei comunități. Una pentru energii durabile, KIC Ino Energy se numește, Comunitatea pentru Schimbările Climatice, Climate KIC, și cea pentru societatea informației și, comunicații, și comunicațiilor cu așa numitele laboratoare pentru societatea informației și comunicației. După doar 10 luni, timp record, aceste comunități funcționează deja și prin aceste comunități construim un model european de interacțiune între Uh, actorii din cadrul triunghiului cunoștințelor. În primul rând, comunitățile vor crea noi oportunități de afaceri prin promovarea unei culturi antreprenoriale. De exemplu, comunitatea InnoEnergy prevede un total de 20 de inițiative pentru perioada 2011-2013. Aceste comunități um, au stimulente importante pentru a urma această logică de afaceri. Au fost create uh, ca și entități juridice distincte, cu o structură și uh, un uh, organ de uh, conducere distinct. Este un bun punct de plecare și nu, uh, nu s-a promovat uh, un aport de tri- uh, doar o abordare de trip partenerial. Uniunea Europeană contribuie doar cu 25% din bugetul total al acestor comunități și acesta este un stimulant puternic pentru ca comunitățile să poată să găsească finanțare și din alte surse, mai ales de la investitori privați. În al doilea rând, aceste comunități nu sunt doar rețele virtuale, au o bază geografică clară. Sunt ancorate în comunitățile locale și regionale fiecare uh, comunitate de tip KIC este formată din 5-6 centre regionale organizate din instituții de învățământ și de cercetare, precum și întreprinderi, care se ocupă de uh, sub uh, de sectoare din cadrul temei generale al acestei comunități. Între cele trei comunități există 16 astfel de locații, de la Barcelona la, Barcelona la Berlin și de la Stockholm până în Silesia. Aceste centre au potențialul de a deveni clustere inovante de clasă mondială. În al treilea rând, comunitățile KIC Uh, oferă stimulante prin educație, prin învățământ. Iată care este elementul novator al conceptului. Tocmai educația este ingredientul care lipsește din parteneriatele clasice dintre centre de cercetare și uh, companii. Prin aceste comunități propunem pentru prima dată ca triunghiul cunoștințelor să fie influențat uh, integrând cele trei componente, cercetare, inovare și învățământ superior. Aceste comunități au de dezvoltat programe ă, de învățământ alături de partenerii lor, ă, cursuri de master, de programe de doctorat și școli de vară. De exemplu, comunitatea Kick Inno Energy va forma aproape 2000 de studenți ă, studenți la doctorat sau profesioniști aflați la jumătatea carierei lor în următorii trei ani. Această comunitate va continua să funcționeze în această toamnă uh, cu program de master și celelalte două uh, programe, programe vor, se vor, uh, vor fi inițiate la anul. Aceste noi programe uh, Uh, se concentrează pe cunoștințele tehnice, dar și pentru antreprenoriat. Vor promova mobilitatea între diferiții parteneri în cadrul comunității uh, prin uh, perioade de practică în companii sau burse de la universitate la alta. Obiectivul este de a Uh, oferi tinerilor talentați capacitățile și cunoștințele pentru a se adopta la acest mediu complex interdisciplinar pentru a răspunde mai bine cererilor pieței muncii. Acesta este un element cheie dacă dorim să schimbăm perspectiva tinerilor și dorim uh, să prețuim spiritul antreprenorial. Dar dincolo de comunitățile KIC, Um, institutul este organizație vie. Birourile acestora funcționează la Budapesta de deja aproape un an. Recrutarea personalului este în curs și înainte de sfârșitul anului, institutul uh, va ajunge la viteză de croasieră. În fine, fundația Institutul European pentru Tehnologie a început să funcționeze de asemenea, așa cum este prevăzut în regle, uh, reglementarea uh, pentru Institutul European pentru Tehnologie. Fundația este un alt element inovant în cadrul conceptului uh, um, Institutul European pentru Tehnologie, prima de acest tip din contextul european și va ajuta institutul și comunitățile KICS uh, pentru a atrage finanțare din sectorul privat. Mă bucur de faptul că Consiliul Director al Fundației este format din personalități uh, foarte experimentate și conduse de președintele Cristian Jurken, care este și președintele Solvei. Doamnelor și domnilor, am spus la început că Institutul European pentru Tehnologie este o inițiativă în creștere, în dezvoltare, dar noi acum uh, trebuie să o facem să înflorească. După cum a spus un membru acestei comisii, și doresc să menționez câteva aspecte care cred că sunt critice pentru viitorul uh, Institutului European pentru Tehnologie. Înainte de luna de, până luna decembrie vă voi uh, prezenta prima agendă strategică pentru inovare subliniind prioritățile și obiectivele Institutului European pentru Tehnologie pentru următorii șapte ani. Acest um, uh, program va fi foarte important pentru a determina prioritățile și, și activitățile strategice ale institutului, institutului din următorii ani. Instenția mea este de asemenea să fac o propunere pentru modificarea uh, regulamentului uh, pentru Institutul European pentru Tehnologie, dacă e nevoie. De asemenea, mă voi baza pe experiența acumulată și lecțiile învățate din prima rundă a comunităților KICS pentru a face modelul și mai eficient. Și contez pe sprijinul acestei comisii în aceste eforturi pentru ca împreună să influențăm viitorul Institutului European pentru Tehnologie. În plus, anul acesta este decisiv și pentru stabilirea rolului uh, Institutului în cadrul viitoarei, uh, viitorului cadru multianual financiar și în, cad, și în uh, viitorul cadru strategic comun pentru cercetare și inovare uh, prezentat de colegul meu, comisarul Quinn. Cred că poziționarea Institutului în cadrul în acest cadru strategic comun va permite dezvoltarea unor sinergii și obținerea unui peisaj uh, mai coerent european al inovării. Institutul va avea cu siguranță de câștigat de pe urma relațiilor uh, cu alte surse europene de finanțare, de aceea sprijin această abordare, dar trebuie să clarificăm valoarea adăugată a Institutului pentru Tehnologie în, ca, în noul cadru european pentru inovare și învățământ superior. Institutul poate avea un impact real doar dacă rămâne, continu, va continua să fie o instituție flexibilă, care să nu funcționeze exact conform mecanismelor tradiționale de finanțare. După cum știți, institutul este caracterizat de un nivel înalt de flexibilitate și autonomie. Are o abordare bazată pe rezultate de tip business, astfel comunitățile sunt atractive pentru sectorul privat. Are un sistem de conducere uh, flexibil și respectă reguli financiare flexibile. Și nu am de gând uh, să fac mai rigide aceste reguli, pentru că astfel întregul scop în Institutul pentru uh, Tehnologie nu ar mai fi la fel de interesant pentru întreprinderi și voi coopera strâng cu comisarul Quinn în acest sens. Sunt convinsă că mă pot baza și pe experiența membrilor acestei comisii pentru a defini o modalitate inteligență de a finanța Institutul European pentru Tehnologie pentru a păstra flexibilitatea și autonomia esențiale succesului său. Intrăm acum într-o fază decisivă pentru viitorul Institutului European pentru Tehnologie. După cum am spus celor trei președinți ai comunităților uh, KICS, cu care m-am întâlnit săptămâna trecută, Acum că s-a încheiat perioada de creare a comunităților, a ajuns, am ajuns în faza în care trebuie să se obțină rezultate. Contest pe cooperarea dintre noi din următoarele luni și pe sprijinul dumneavoastră politici pentru a asigura viitorul Institutului European pentru Tehnologie, a strategiei acestuia și finanțării sale viitoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da- Vă mulțumesc doamnă comisar. Înainte de a începe această dezbatere, aș vrea să vă spun că întotdeauna Comisia ITRE a urmărit cu uh, mare atenție evoluția acestui institut și destul de recent am fost și la Budapesta pentru a vedea cum uh, se desfășoară acest proiect. Acum încep intervențiile colegilor. Domnul Rubic este primul din cei șase. Vă rog să adresați întrebări scurte și foarte inteligente, vă rog, pentru ca doamna comisar să poată răspunde. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Eu nu am uh, o întrebare, ci o rugăminte. Acest Institut European pentru Tehnologie și-a început activitatea foarte bine. Acum, aceste cunoștințe pe care le-am obținut în urma celui de-a șaptelea program cadru sau în urma altor programe de cercetare, acestea acum ar trebui să ajungă în sistemele noastre de învățământ, de pregătire, pentru ca studenții, profesori universitari și întreprinderile să le poată folosi. Nu credeți că am putea avea o nouă strategie de comunicare pentru ca această sursă de cunoștințe să poată fi deschisă comunității de uh, uh, cercetători și de toți cei care sunt interesați, domnul Țucalas. Aș vrea să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră. Mă bucur să văd că dumneavoastră comisarul pentru educație, cultură, vă ocupați și de Institutul European de Inovare și Tehnologie. Eu uh, înțelesesem foarte bine că era vorba de un institut de inovare și tehnologie și urmărisem cu mare atenție soarta acestuia. Acum aș avea o întrebare destul de simplă. Încă o dată, subliniez faptul că lucrurile au avansat. Nu doar în ceea ce privește relațiile cu învățământul, ci și în domeniul cultural. problemele cu care ne confruntăm acum la nivel european e că nu reușim să profităm de pe urma nivelului de inovare la nivel internațional. Și în ciuda declarațiilor pompoase, din păcate Uniunea Europeană nu e la înălțime în ceea ce privește inovarea. Acum uh, sărbătorim faptul că avem uh, acest institut, uh, însă în SUA există vreo 60 și ceva sub egida președintelui Obama, vreo 12 astfel de institute în China, iar brevetele, noile brevete sunt emise în proporție de 50% în Statele Unite ale Americii. Deci, doamna Vasiliu, aș vrea să vă întreb dacă Strategia prevăzută pentru 2020, această bine cunoscută strategie care vine după strategia de la Lisabona, credeți că această strategie va fi ocazia când ne vom putea spori eforturile pentru a putea într-adevăr să le ținem piept rivalilor noștri? Vă mulțumesc! Domnul Valnister are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar. Mă bucur uh, să văd că uh, aveți o astfel de abordare față de acest uh, institut. În orice caz, comisia noastră, Comisia ITRE, a sprijinit întotdeauna acest proiect al Institutului European de Inovare și Tehnologie și noi am fost cei care am dorit să-i dăm această dimensiune a inovării și s-au înaintat amendamente în acest sens. Întrebarea mea e următoarea. Așa cum au spus și colegii, suntem supuși la mari presiuni și de multe ori sectorul e puțin uh, împovărat. Din ce în ce mai multe poluri de excelență apar peste tot în lume. Doamna Vasiliu ne-a spus că dorim să ne menținem autonomia și să ne stabilim propriul program. Însă, uitându-mă la situația existentă, uitându-mă la instrumentele din cel de-a șaptelea program cadru, la inițiativele comune și la platformele existente, ajung să-mi dau seama că în mod inevitabil se fac suprapuneri. Unele lucruri le putem face mai bine împreună, evitând suprapunerile, însă, din păcate, foarte multe echip, uh, activități uh, sunt comune. Ce credeți despre asta? Doamna Merchis. E o coincidență fericită. Veniți tocmai astăzi când am discutat și despre Uniunea Inovării. Uh, Aș vrea să știu ce credeți despre modul în care Institutul European de Inovare și Tehnologie uh, se alinează provocărilor din Uniunea Inovării. Aici încercăm să facem față marilor provocări din societate și am spus că există aici trei mari provocări. Iar parteneriatele cu Institutul European de Inovare și Tehnologie vor fi esențiale, nu? Însă dacă e să mă uit la Institutul European de Inovare, aici nu sunt uh, țintite marile schimbări uh, societale. Se vorbește aici despre TIC-uri și despre provocarea globală. Cum veți face însă legătura între comunitățile de inovare și uh, cunoaștere și acestea. Ați vorbit de asemenea despre poziționarea acestui institut în cadrul uh, financiar multianual. Ce înseamnă asta? Ce anume se intenționează? Și în ultimul rând, dar în cele din urmă, nu putem prevede inovarea, însă cu cât ești mai flexibil, cu atât poți accelera mai mult inovarea și sunt complet de acord cu dumneavoastră. Ar trebui să avem o abordare flexibilă. Însă, deocamdată acest institut nu a dat dovadă de această flexibilitate. A fost foarte greu să încurajăm această idee. Dacă ne uităm la legea gravitației, vedem că cel mai greu e să dai primul uh, imbold înainte ca lucrurile să se pună în mișcare. Deci puteți spune mai multe despre asta? Deci odată ce va avea o anumită viteză, va începe să uh, funcționeze, cum ne putem asigura că vom menține viteza de croazieră și că lucrurile nu se vor opri? <clears throat> Za vașă predstavită, uh, bila sa... Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare. Eu am fost raportar din umbră la acest dosar în numele PP-ului și aș dori ca acest institut să ajungă să funcționeze în viitorul apropiat. Am cinci întrebări. Ați spus că până în decembrie veți înființa, veți stabili primul cadru comun strategic. Știți că avem niște idei deosebite legătură cu strategia 2020. Și aici sunt uh, acoperite cele trei comunități de cunoaștere și inovare. Care este rolul Institutului European de Tehnologie pe acest uh, foaie de drum? Care este rolul său pentru strategia 2020? De asemenea, ați redactat o propunere pentru uh, schimbarea regulamentului Institutului. Ne puteți da mai multe informații? Ce anume trebuie modificat? Acum, a treia întrebare. Există 16 centre, co-locații, în cadrul uh, Institutului European de Inovare și Tehnologie. Care este distribuția geografică a acestor centre? Și următoarea întrebare. Cum se face această distribuție? universitățile, IMM-urile, institutele sunt implicate sau nu în activitatea Institutului European de Inovare și Tehnologie? Cum contribuie acesta? O altă întrebare. menționat o anumită etichetare de IT pentru care ar opta în mod voluntar uh, instituțiile. Ce se întâmplă deci cu acest proiect? E vorba de planurile de învățământ ale instituțiilor. Vă mulțumesc! Poate că aș putea să adaug și eu niște întrebări. Institutul uh, European de Inovare și Tehnologie este foarte important. Ne-ați întrebat în legătură cu dezvoltarea organizației. Însă cum stă cu finanțarea? Cum stați cu finanțarea? Nu mă aștept la niște cifre exacte din partea dumneavoastră, însă există resursele de care avem nevoie pentru viitorul apropiat? Spun asta deoarece trebuie să ne gândim la prioritățile noastre de cercetare și inovare. Doamna Carvalho, acum urmă, ultimul vorbitor. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Îmi cer scuze, însă a trebuit să merg la un vot important la bugete pentru revizuirea la jumătatea a mandatului a uh, acelui de-al șaptelea program cadru. Țin să vă felicit, doamnă Vasiliu, pentru primii pași pe care i-a dat acest Institut European de Inovare și Tehnologie. Lucrurile se află acum într-o fază critică, deși s-au pus în mișcare. Da, acum institutul poate crește și se poate consolida sau nu. Avem niște documente importante în fața noastră, vom avea bugetul, avem strategia pentru programul 4 și relația dintre acesta și Institutul European de Inovare și Tehnologie și programul CIT. Parlamentul și Comisia ITRE Cred că e foarte important să contribuim la consolidarea acestui institut. Comisia a sugerat să creăm acel grup de prieteni ai Institutului European de Inovare și Tehnologie. Noi am urmat această sugestie, eu am onoarea de a prezida acest grup și acest grup va organiza discuții împreună cu cei care vor să ni se alătură pentru a vedea care este viitorul acestui institut, mai ales în ceea ce privește finanțarea. De asemenea, în ceea ce privește următorul uh, buget, raportul domnului Salvador Gariga, acolo se spune că trebuie asigurată finanțarea Institutului European de Inovare și Tehnologie după 2013. Noi, cei de la ITRE, dar și alți colegi de alte comisii, vom face tot posibilul pentru a ajuta acest institut să contribuie la uh, inovare, pe teritoriul Uniunii Europene și puteți să vă bizuiți pe noi. Vă mulțumesc! Iată o serie de întrebări, de propuneri, de sugestii. Acum doamna comisar va reacționa la cel puțin o serie din elementele propuse. Tu... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Carvaio pentru că dânsa a fost de acord să fie președinta întâlnirii prietenilor uh, Institutului European de Tehnologie și această întâlnire rămâne deschisă tuturor celor interesați și tuturor celor care doresc să cunoască mai multe despre acest proiect și care doresc să ajute institutul să crească și mai mult. avut o întâlnire cu câteva săptămâni în urmă, dar ne gândim deja la organizarea unei a doua întâlniri la sfârșitul lunii mai. La aceasta am de gând să invit președinții celor trei comunități, CHIC, pentru a invita toți prietenii din aceste domenii și pentru a avea o discuție deschisă în legătură cu situația actuală încotro ne îndreptăm și care sunt progresele înregistrate. Cred că este foarte important să avem această comunicare directă cu cei care sunt la conducerea acestor comunități de cunoaștere și inovare. În curând am să vă transmit și care sunt datele la care mă referam. Cred că trebuie să facem o diferențiere între toate inițiativele paralele existente și caracterul diferit al Institutului European de Tehnologie. După cum spuneam la început, este prima oară când includem uh, educația la nivel înalt în cadrul acestui parteneriat. Și acest lucru este foarte important, în special pentru a atinge obiectivele stabilite în strategia UE 2020. După cum știți, educația este în centrul acestei strategii și pentru a putea face acest lucru avem nevoie de mai multă excelență. Într-adevăr, în Europa suntem în urmă și chiar prea în urmă în domenii precum cercetarea și dezvoltarea. Dar tocmai aceasta este modalitatea pe care o avem de a avea un nou avânt. Și dacă cerem guvernelor să facă economii la nivel național, există trei domenii în care cerem statelor membre să facă și mai multe investiții, și anume inovare, cercetare și educație. Bineînțeles, mă refer aici la educația la toate nivelurile, însă în cazul institutului despre care vorbim aici, ne referim, bineînțeles, la învățământul superior. Într-adevăr, abordări diferite puse de a doamna Merkis în legătură cu provocările societății. Cred că cele trei comunități, KIC, vor încerca să rezolve tocmai aceste provocări importante ale societății. Energia, în special în ziua de astăzi, după cele ce s-a întâmplat în Japonia, a devenit o adevărată provocare a societății. Schimbarea climatică este o alta și ICT-ul credem că este unul dintre instrumentele cele mai importante pentru învățământ. Și Tocmai am să rog comunitatea ICT să ne ajute astfel încât statele membre să includă formarea ICT în curriculumul școlar. Bineînțeles, există unele state membre care doresc deja să facă acest lucru, însă este foarte important să a, susținem în acest fel sistemul nostru de învățământ. În ceea ce privește viitorul Consiliul de Guvernare al Institutului va face propuneri pentru a vedea în câte comunități și în care domenii se vor face extinderi. Bineînțeles că aici se va ține cont și de agenda strategică de inovare care va fi prezentată la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie de către comisie. Și comisia va vedea dacă într-adevăr toate propunerile sau câte dintre ele sunt într-adevăr valabile și câte răspund nevoilor societății, pentru că acesta este unul dintre punctele esențiale ale Institutului European de Tehnologie. Și după aceea, atunci când vom veni în fața Consiliului și a dumneavoastră să vă prezentăm strategia, bineînțeles că va veni rândul dumneavoastră să o discutați cu noi. Între timp vom avea și o consultare deschisă care va începe în luna aprilie și se va termina în iunie. Dumneavoastră sunteți invitați și aș fi foarte interesată să aud părerea dumneavoastră în legătură cu viitorul Institutului și în legătură cu care domenii ar trebui să se extindă mai mult. Eu una cred că n-ar trebui să uh, extindem prea mult viitoarele comunități KIC. N-ar trebui să avem, de exemplu, încă 10 astfel de comunități, pentru că eu sunt mai degrabă pentru uh, o abordare uh, încetul cu încetul, dar sigură. Deci, iată, putem avea încă câteva comunități KIC, dar nu prea multe și să sperăm că acestea pe care le avem să fie într-adevăr la un nivel de excelență deosebit. În legătură cu ce fel de schimbări voi propune acestea depind de evaluarea pe care o facem acum, pentru că am cerut deja experților să ne spună cum s-au dezvoltat comunitățile KIC, care sunt dificultățile cu care s-au confruntat și bineînțeles că vom încerca să facem schimbări dacă este nevoie, schimbări care să ușureze lucrurile pentru dezvoltarea viitoare a acestor comunități. În ceea ce privește colocațiile acestor comunități, avem institutele care cooperează cu institutul și acestea sunt disponibile pentru dumneavoastră. Am să las câteva copii aici pentru comisia dumneavoastră. Pot să vă spun că în fiecare regiune unde există o astfel de locație, există o strânsă cooperare între institutele de învățământ superior, din regiune, mediul de afaceri și centrele de cercetare. Ceea ce încercăm să facem este să completăm acest triunghi al cunoașterii în fiecare din aceste locații sau colocații, care sunt 16 la număr în întreaga Europa. Eticheta EIT este impusă pe bază voluntară, după cum ați spus și dumneavoastră, însă știm că multe universități au adoptat deja această idee și se dorește să se înceapă și cu masteratele care să aplice această, această etichetă. Deci cred că suntem pe drumul cel bun. Cum se spunea și la început, a fost nevoie de 12 luni pentru a semna acordul și pentru a acorda primele burse Însă știm cu toții că începuturile sunt dificile întotdeauna, în special atunci când e vorba de o idee foarte inovatoare. Și eu cred că e vorba de un proiect inovator, însă în același timp este un parteneriat foarte ambițios care sper să reușească pe viitor. Și încă de la momentul semnării acordului și după felul în care s-au desfășurat procedurile, cred că putem uh, avea speranțe pe viitor. Sper să vă fi răspuns la întrebări. Mai există o întrebare referitoare la finanțare. Așa cum spuneam și mai devreme, oferim doar 25% din finanțare. Însă aceștia sunt bani, fonduri pentru sediu, care încearcă să creeze uh, acel mecanism necesar pentru a atrage fonduri din alte surse. Și iată de ce în regulamentul pentru institut avem acele prevederi referitoare la înființarea fundației EIT prin care se asigurăm finanțare prin fonduri publice și private. Referitor la viitorul acestei finanțări, nu pot să vă spun încă de pe acum care va fi finanțarea, până când nu vom fi hotărât în câte domenii ne vom extinde și câte comunități de tip KIP vom avea pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar! Vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră și pentru informațiile utile pe care ni le-ați dat, pentru răspunsurile detaliate pe care ni le-ați oferit. Vă reamintesc că pe 25 mai vom avea din nou această temă pe ordinea de zi. Cu acea ocazie vor fi reprezentați aici reprezentate aici cele trei comunități KIC, deci vom avea ocazia să aflăm și mai multe informații. Vă mulțumim că, într-adevăr, ați fost atât de entuziastă în legătură cu acest proiect. Vă dau cuvântul încă o dată. Am uh, uitat uh, un răspuns și aș dori să-l dau acum. Este răspunsul la întrebarea dumneavoastră, domnul Machis, în legătură cu modul în care în legătură cu modul în care vom uh, colabora cu doamna comisar Queen și eforturile dânsei de a include toate aceste aspecte într-un sistem unic. Am avut uh, discuții foarte interesante cu doamna Queen uh, și încercăm să creăm sinergii între aceste EIP, inițiativele europene uh, pe care le, cre- le, le pune pe picioare. Cred că deocamdată are o astfel de inițiativă. E vorba de îmbătrânirea uh, cu o sănătate stabilă și acestea au motivație atât de a, uh, inițiativele noastre au motivație strâns ancorată în mediul de afaceri um, și iar instituțiile dânsei nu au aceleași orientări. Deci dacă vom avea obiective comune, noi vom folosi, dacă vom crea un kick pentru uh, Um, persoanele în vârstă, pentru ca persoanele în vârstă să rămână sănătoase, atunci ne vom folosi de experiența acumulată de inițiativa doamnei Queen. Mulțumesc. Um, încheiem aici această dezbatere. Sper că ne vom revedea în curând darf den nächsten Punkt aufrufen der Tagesordnung. Das könnte Trecem uh, la punctul european de pe uh, la, la punctul următor de pe ordinea de zi, ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa. Are cuvântul acum domnul raportor Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Höckmark și dumneavoastră pentru faptul că ați fost de acord să discutăm acum, la sfârșitul ședinței noastre, acest punct de pe ordinea de zi. Astfel am putut participa la trilogul privind bunurile cu, uză, cu folosire dublă, cu dublu uzaj. Uh, nu voi vorbi foarte mult pentru că doresc mai ales să ascult observațiile colegilor. Aș dori să afirm patru aspecte. În primul rând, doresc să fac autocritica. Și să cer colegilor să înțeleagă anumite aspecte, să înțeleagă corect anumite aspecte din raport. Bineînțeles, putem discuta dacă trebuie să fim mai ambițioși sau nu, dar vă rog frumos să nu vă închipuiți că am omis complet noțiunea de substituție o de substituire. În al doilea rând, anumiți colegi s-au adresat deja mie și le mulțumesc pentru asta, pentru a îmi uh, prezenta anumite idei absolut interesante și legitime. Sunt sigur că, grație contribuției lor, raportul va fi și mai bun. În al treilea rând, am și alte idei care încă nu au fost uh, integrate în proiect, în proiectul de raport, dar problema este că uneori nu putem evoca toate aspectele care ar merita să se găsească în raport, dar este absolut normal să se întâmple așa. În al patrulea rând, raportul uh, a fost inițial conceput în engleză, așa că nu am controlat uh, uh, cu multă atenție traducerea în germană, dar totuși am găsit un loc în care traducerea în germană ar putea să fie sursă de neînțelegeri, pentru că este ambiguă, ca să nu spunem greșită. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui aspect. În textul în engleză spunem points out that effective governance este un element cheie a unei strategii esențiale, în timp ce în germană se vorbește despre o orientare eficientă a politicii de gestionare a materiilor prime. Deci, traducerea în germană nu este suficient de exactă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui uh, aspect. Textul în engleză este uh, sursa primară, uh, deci uh, să fie clar acest lucru. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să aud punctul de vedere al raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Panayotov, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi permiteți-mi, vă rog, să mulțumesc domnului Buticofer pentru toate eforturile sale și raportul său excelent. Este un raport cu o importanță crucială pentru Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană a cheltuit peste 300 de, de miliarde de euro în fiecare an pentru uh, IT, pentru calculatoare și mai departe. Sunt uh, echipamente care vin din China, din Canada, din Africa de Sud și așa mai departe. Uh, dacă putem reduce aceste sume, de exemplu, jumătate din sumă să, poate folos- să fie folosită pentru cultură, educație, pentru sănătate. Astfel am putea să spunem populației nu veți mai suferi niciodată pentru că uh, vom găsi un mod de a elimina orice criză pe viitor. Raportul domnului Butikofer uh, mi se pare foarte interesant pentru că nu doar anunță problemele, ci și modalități de rezolvare a acestora. De exemplu, în domeniul diplomației, în ceea ce privește materiile prime, domnule Butikofer, este foarte important know how and raw materials Why? Because... Acest lucru când e vorba de materiile prime și de infrastructură, pentru că Uniunea Europeană folosește foarte mulți bani pentru noi tehnologii, noi echipamente, noi cer cercetare în acest domeniu, dar aceste, dacă această tehnologie există deja, ea poate să fie folosită în diferite țări pentru a rezolva anumite probleme și pentru a aproviziona în același timp Uniunea Europeană cu materii prime. E foarte important acest lucru. Aș avea și două observații. În primul rând, am putea să ne gândim să redeschidem anumite mine în Europa. Pentru că atunci când s-au, deschis, s-au închis aceste mine în anii 90, la sfârșitul secolului trecut, deci am fă, acest lucru a fost făcut din motive de mediu, economice, sociale, dar mai ales economice. Nu trebuie să uităm faptul că atunci prețul cuprului era de 1500 de dolari pe tonă, iar acum e de 10.000 de dolari. Același lucru se întâmplă în ceea ce privește zincul, plumbul și așa mai departe. Deci poate ar fi bine să redeschidem anumite mine aici în Europa. De exemplu, în Bulgaria sunt mine de cupru, de, de, de plumb și așa mai departe. Nu știu, domnule Buticofer, dar ați spus că acest lucru ar putea fi făcut pe termen scurt. Vă mulțumesc încă o dată. Szymanski. Domnul Szymanski. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Buticofer, pentru acest raport, care cred că este un punct de, vedere, de plecare excelent pentru a începe discuțiile, dezbaterea noastră. Avem o excelentă oportunitate pentru a ajunge la un acord cât mai larg în Comisia ITRE, care nu, acesta nu este un text, un raport cu adevărat legislativ, ci mai descriptiv. Este foarte important să echilibrăm cât mai bine cuvintele, afirmațiile. Cred că în acest raport ar trebui să se sublinieze mai clar natura complementară, echilibrată a celor trei instrumente pe care le avem la dispoziție și anume reciclarea, eficiența politicii comerciale și folosirea propriilor noastre resurse. Nu cred că trebuie să operăm vreo discriminare împotriva vreunei dintre aceste sectoare, pentru că toate sunt uh, importante pentru a rezolva problemele care ne confruntăm în ceea ce privește penuria de materii prime. În ceea ce privește resursele, propriile noastre resurse, nu trebuie să uităm problemele de mediu, precum și așteptările Uh, și prevederile programului Natura 2000, pentru că acesta este cadrul pe care trebuie să-l folosim atunci când e vorba de mediu. Cred însă că o condiție la fel de balabilă este reciclarea. Studiile de impact sunt foarte importante când se impun noi norme în industrie. Industria face multe în Uniunea Europeană, eforturi mari pentru a recicla. Și impunerea unor condiții noi uh, nu este neapărat rezonabilă fără studiu de impact. Același lucru este valabil și în ceea ce privește Uh, încercările de a refolosi uh, noi cariere. Nu trebuie să uităm aspectele economice ale acestor operațiuni. De asemenea, securitatea în domeniul exploatării materiilor prime trebuie să fie un uh, aspect politic important subliniat în acest raport. Așa cum trebuie să adresăm problema securității energetice, uh, trebuie să răspundem și penuriei de materii prime și Serviciul de Acțiune Externă și înaltul reprezentant trebuie să se implice, pentru că nu este o chestiune neutră din punct de vedere politic. De aceea, diplomația europeană trebuie să-și asume responsabilități și din acest punct de vedere. Tocmai pentru a avea mai multă vizibilitate la nivel internațional. Deci trebuie să ținem cont de aceste două aspecte, echilibrarea um, exprimării din raport uh, uh și uh, ține, luarea în considerare a dimensiunii internaționale, cred că vom putea ajunge la un acord de legătură cu acest transport. Mulțumesc! Marita Ulskov is a... Doamna Ulman. Colega mea, raport din, raportul din urmă din partea grupului meu, nu este prezentă astăzi, așa că o reprezent aici, astăzi. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Buticofer pentru raportul său cu adevărat excelent. L-am citit și pot să spun că anumite sugestii sunt remarcabile, foarte interesante. De exemplu, pentru îmbunătățirea um, finanțării din PIB, de asemenea uh, managementul eco-eficient și așa mai departe. Sunt idei cu adevărat foarte interesante. Suntem perfect de acord și cu concluzia domnului Buticofer, și anume că Comisia trebuie să se concentreze pe piețele de bunuri și de materii prime care trebuie să fie reglementate separat. Nu este normal ca aceste ca cele două aspecte să fie abordate împreună în aceeași comunitate. Inițiativa pentru materii prime uh, este separată de problema bunurilor, piețelor bunurilor în general și concentrarea pe materii prime trebuie să fie maximă. Din punctul de vedere al grupului socialiștilor și democraților, este foarte important că inițiativa primind materiile prime, prime să țină cont de dezvoltare, cooperare și interesele țărilor mai puțin dezvoltate. Suntem foarte de acord cu raportorul că politicile europene de dezvoltare nu trebuie folosite de Uniune pentru a-și promova interesul economic pentru exploatarea materiilor prime. Trebuie să se spună clar că inițiativa în domeniul materiilor prime trebuie să respecte toate principiile de coerență a politicilor pentru dezvoltare. Politicile europene trebuie să asigure că folosirea și, ex, uh, și exploatarea materiilor prime din țări terce trebuie să se bazeze pe condiții corecte în interesul ambelor părți. Inițiativa în domeniul materiilor prime nu poate să contribuie la încurajarea corupției, proastei guvernanțe sau uh, unor practici de tip colonialist din punctul nostru de vedere și mai ales din punctul de vedere al Maritei, care vine din nordul Suediei, în care industria minieră este într-o fază de dezvoltare substanțială, dorim să subliniem potențialul dezvoltării propriei noastre, propriilor noastre resurse miniere și trebuie să facem mai multe pentru a ne dezvolta propriile resurse și ați putea, credem, să dezvoltați aceste aspecte în raport și vom depune amendamente în legătură cu el. Mă bucur uh, de faptul că domnul Buticofer uh, acordă multă importanță eficienței în domeniul resurselor, reciclării și substituirii. Sunt aspecte bine acoperite de raport. Suntem absolut de, în general suntem de acord cu aceste aspecte. Cred că potențialul regiunilor din nordul Europei uh, este important dar cred că este important să se țină cont de folosirea rezonabilă a acestor resurse. Rolul Parlamentului European, în fine, trebuie să fie unul de lider în legătură cu aceste aspecte și vom depune amendamente la raport Nu cred însă că se vor depune prea multe amendamente care vor uh, uh, extinde raportul dumneavoastră în prea multe direcții. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Domnul Gherec. Si. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să-l felicit pe domnul Buticover pentru acest raport. Este o bază excelentă pentru a ajunge la un acord în legătură cu raportul final, pentru că menționează aspectele cele mai importante și valabile. Acestea fiind spuse, consider totuși că acest raport va avea o importanță deosebită pentru că subiectul este unul foarte important, pentru că Uniunea Europeană pare să neglijeze aspectele legate de industria uh, care prelucrează aceste materii prime. Această industrie de prelucrare avea inițial o valoare adăugată ridicată și apoi industria materiilor și industria materiilor prime a rămas în urmă. Industria extractivă necesită investiții, investiții mari, pe termen lung, trebuie să respecte și alte condiții. Așa că autoritățile de la nivel național au un rol important de jucat în acest sens, dar au creat companii majore la nivel european, la nivel mondial, care își impun propriile condiții, inclusiv în ceea ce privește metalele rare din China. Așa fel, niște observații concrete. Întâi, în legătură cu punctul 1 de la capitolul privind uh, strategia în ceea ce privește materiile prime uh, cu potențial energetic. Nu trebuie să uităm importanța uh, energiei, capitolului energetic, pentru că practic orice materie, materie primă poate să fie estimată din punct de vedere al energie, energiei. Materiile prime încă um, nu au valoare comercială atât timp cât nu sunt procesate. Deci trebuie să vorbim și despre consumul de energie de prelucrare, prelucrarea materiilor prime. Un alt aspect uh, care nu se referă doar la materiile prime, ci și la apă și aer. Aerul este o materie primă foarte importantă, mai ales pentru producerea de uh, produse folosite în agricultură pe bază de azot. De asemenea, industria uh, construcțiilor în momentul de față este în schimbare. Nu se mai construiesc doar uh, clădiri din, uh, din beton, ci și din lemn. Iată, sunt doar câteva exemple ale modului în care se face o substituție a materiilor uh, prime folosite în diferitele sectoare și uh, Astfel, modelurile noastre de consum sunt în, uh, în schimbare odată cu schimbarea modului nostru de trai, practic. Iată niște considerații mai filozofice. Consider de asemenea că acest raport va fi foarte important uh, printre alte raporturi, alte rapoarte pe uh, teme legate de energie, pentru că energia și materiile prime trebuie tratate împreună și trebuie să aibă importanță egală. Mulți alți colegi au cerut cuvântul, așa că vă rog să vă grăbiți puțin. Are cuvântul colegul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc domnului raportor pentru acest raport foarte bun. Este important să avem o abordare strategică față de acest subiect. Uh, mai ales uh, pământurile rare, metalele rare, uh, sunt importante astăzi. Trebuie să avem o abordare strategică față de acestea. Principalul producător este China și de aceea aceasta are o influență mare asupra industriei europene și inovației în Europa în acest domeniu. În ceea ce privește aceste metale rare, se vorbește în raport despre diplomația în domeniul uh, materiilor prime. Se menționează de altfel America Latină și Asia, mai ales China, uh, dar în ceea ce uh, privește aceste uh, metale rare, există potențial extractiv în Groenlanda. Uh, pentru Groenlanda acest subiect este absolut strategic. Groenlanda nu face parte din Uniunea Europeană, dar se află în vecinătatea noastră. Și Guvernul Groenlandei a obținut mai multă independență de-a lungul anilor, de aceea există o decizie a Consiliului din 2006 privind parteneriatul cu Groenlanda și ideea era includerea domeniului învățământului, exploatării resurselor și alte domenii, dar în versiunea finală a documentului uh, s-a promovat doar cooperarea în domeniul educației. Groenlanda este un partener al Uniunii Europene cu uh, legături foarte strânse cu Danemarca. Avem acorduri în domeniul pescuitului și Uniunea Europeană negociază în momentul uh, de față un acord în ceea ce privește diamantele uh, cu această țară și acordul din 2006 este în curs de revizuire și de aceea cred că este important să cerem comisiei să includă acest domeniu strategic a metalelor rare uh, în uh, revizuirea acordului cu Groenlanda. Nu eu trebuie să hotărăsc, bineînțeles, uh, aceste lucruri, dar știu că și China negociază cu Groenlanda în legătură cu aceste aspecte. China uh, ex- își extinde foarte mult uh, industria extractivă a acestor metale rare și cred că, sincer, Uniunea Europeană trebuie să fie foarte activă în legătură cu uh, acest domeniu. Mulțumesc! Doamna Merkis, încă o dată are cuvântul. Ich bedanke mich herzlich. Uh, uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, în calitate de co-raportor la ENVI, în ceea ce prește materiile prime, aș vrea să mă exprim. În primul rând, pentru a-l felicita pe domnul Butikofer pentru raportul detaliat și profund pe care l-a redactat. Și așa cum au spus colegii dumnealui, a subliniat o serie de aspecte cu care suntem de acord pe deplin. În primul rând, cred că e important să analizăm fluxul de materii prime la nivel european pentru a identifica toate fluxurile. Să vedem de asemenea ce cariere ar putea fi redeschise, Așa cum am spus deja în directiva privind deșeurile electrice și electronice. Două mii de caractere nu e prea mult să menționăm tot ceea ce ne dorim și eu aș vrea să mă refer foarte mult la reutilizare. Se vorbește de substituție, se vorbește de reciclare, însă mă întreb dacă reciclarea acoperă și opțiunea reutilizării, care, după părerea mea, constituie ceva diferit și la fel de important. That would extend the lifespan of a product and with... Așa putem uh, prelungi durata de viață a produselor. Of uh, a different economic model in order to step up risk. De asemenea, să ne gândim și la un model economic diferit pentru a încuraja reciclările și pentru a prelungi durata de viață a produselor. De asemenea, se vorbește și de opțiunile de leasing, nu doar pentru substanțe chimice, ci și pentru alte materiale extrem de importante. Și aș vrea să vă întreb, domnule Buticofer, dacă și la nivel um, de urbanizare s-ar putea cere o, uh, o interzice a deșeurilor uh, Uh, a depozitării deșeurilor. Asta pentru a încuraja reciclarea. Domnul Vidal cuadras acum. Vă mulțumesc. În primul rând îl felicit pe domnul Beautycofer pentru acest raport atât de bun și aș avea câteva comentarii pe marginea celor trei axe din raport. În primul rând, o aprovizionare la nivel internațional uh, de materii prime um, în funcție de nevoi. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să-și coordoneze cât mai repede furnizarea de materii prime și de asemenea ar trebui să folosească cât mai bine structurile existente, cum ar fi OMC-ul sau dialogul bilateral. Însă um, Uniunea Europeană trebuie de asemenea să respecte toate, să încurajeze respectarea normelor de mediu în țările partenere. În ceea ce privește furnizarea pe teritoriul UE aici, trei lucruri cred că trebuie subliniate, lucruri care au legătură între ele. În primul rând, e vorba aici de subsidiaritate, trebuie respectată aceasta rolul Uniunii Europene trebuie să fie cel de a oferi soluții de coordonare, cum ar fi manualul anual al materiilor prime, așa cum sugerează raportorul în alineatul 19, în al doilea rând, procedurile administrative rămân în continuare un mare obstacol. Trebuie încurajată și ideea unui one-stop shop pentru a soluționa problema. Și în acest sens salut sugestia domnului raportor de a crea un serviciu geologic european. Totuși, nu se spune nimic, din păcate, în legătură cu faptul că pentru a obține o licență de exploatare e nevoie de foarte mult timp sau de cât de important ar fi să avem un one-stop shop. E important ca să ne dăm seama că multe poveri administrative țin de măsurile de protecție a mediului și astfel ajung la cel de-al treilea punct pe care vreau să-l uh, menționez. În ultima noastră dezbatere, mai mulți colegi au indicat faptul că în unele țări, unde există un mare potențial privind materiile prime, există zone ocrotite de mari dimensiuni. În propria mea țară, Spania, după cum vă spuneam data trecută, aproape 30% din teritoriu e acoperit de Natura 2000. Ar fi interesant să explorăm posibilitățile de a reduce procedurile administrative, ținând, bineînțeles, cont de respectarea obligațiilor de mediu. Mai ales dacă scopul nostru este să avem niște exploatări uh, viabile din punct de vedere ecologic și mă gândesc că aici o formă de etichetare ar putea fi utilă. Și, în încheiere, cel de-al treilea pilon, pilon, resursele eficiente și reciclarea. În unele țări, din nefericire ca mea, Spania, gestionarea deșeurilor uh, ține uh, de depozitarea acestora pur și simplu. Deci deșeurile sunt pur și simplu aruncate. Uh, și de aceea sugestiile raportorului sunt foarte interesante. Poate că acest obiectiv ca 3% din PIB pe an să fie acordat acestui scop e prea ambițios, însă ar trebui să ne gândim la această idee și salut cu siguranță propunerea de a avea o metodologie comună de a măsura eficiența resurselor. Vă mulțumesc. Domnul Paul Rubich. Vă mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului Buticofer, deoarece cred că acest raport conține o serie de elemente foarte principale. În primul rând, piețele financiare și piețele fizice de materii prime trebuie analizate separat. Piețele de materii prime își au propria evoluție. Întrebarea este cât de transparent evoluează aceste piețe cum ne putem asigura că pe termen lung vom avea o bună uh, aprovizionare stabilă uh, și nu niște piețe atât de riscante. Eu cred că trebuie să avem aici o privire de ansamblu și sper de asemenea să se facă lucrurile cât mai chipzuit și aici cred că ar putea avea uh, un rol comisia. În ceea ce privește reutilizarea sau folosirea deșeurilor, da, și aici comisia se poate implica. Doamnă Merkis, da, vrem să avem o uniune a inovării, vrem să investim mai mult în locurile de muncă, vrem ca uniunea să fie prosperă. Rețeaua Natura 2000 e importantă și salut ceea ce a spus domnul Butikofer. Nu ar trebui aici să uh, punem în opoziție Natura 2000 și exploatarea de materii prime. Aici trebuie găsite niște soluții bine gândite, cât mai raționale, pentru a putea împăca aceste două lucruri. Acum, în ceea ce vrește sistemele de certificare, acestea cred că reprezintă o propunere excelentă. Uzinele de reciclare, după cum știți, uh, au nevoie de niște norme foarte clare, niște standarde foarte clare și aș vrea de asemenea ca în cadrul inițiativei europene privind inovarea să se prevadă un cluster în cadrul programului de cercetare și dezvoltare. De asemenea, s-a vorbit aici despre cooperarea cu China, China sau alți parteneri majori la nivel internațional. Ei, bine, împreună cu toți, împreună cu OMC-ul, trebuie să ne gândim să vedem cum putem include în acordurile comerciale bilaterale obligația de notificare, de înștiințare, deoarece astfel, prin intermediul OMC-ului, am putea urmări de aproape evoluția acestor acorduri bilaterale. După părerea mea, există o problemă totuși cu acest raport. În ciuda tuturor elementelor pozitive. Penuria de materie prime e o problemă foarte uh, gravă pentru industrie. Va trebui să ne dăm seama că această penurie va, efect, va afecta în mod direct locurile de muncă și modul în care industria își planifică lucrările. La articolul 7, când vorbim despre obiectivul uh, eficientizării resurselor, da, e bine, însă ce obiectiv putem lăsa noi aici de pe platforma europeană pentru ca această eficiență a resurselor să pornească de la o bază bună, să avem niște măsuri uh, de calcul, niște măsurători adecvate în ceea ce privește resursele disponibile. Și eu sper că Comisia Europeană se va gândi și la cât de importante sunt aceste instrumente de măsurare și de calculare a resurselor. De asemenea, ceea ce privește domeniul fiscal, și aici trebuie să fim foarte atenți, deoarece nu putem permite uh, denaturarea fiscală a concurenței. Dacă sunt impozitate materiile prime, atunci va trebui să atenuăm costul de achiziție. Nu avem cum să împovărăm industria cu aceste costuri suplimentare. Când vorbim de fiscalitate, vrem clar să ne creștem puterea de cumpărare, vrem să le oferim cetățenilor un mai bun nivel de trai, vrem să creștem capacitatea de investiție a întreprinderilor noastre și de aceea, în ceea ce privește impozitarea, trebuie să evităm o flagelare aici fiscală. Comisia Europeană acum, domnul Cusico, pe scurt. Micro, please. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Vreau și eu să mulțumesc Comisiei Parlamentare și raportorului pentru eforturile pe care le-au făcut pentru a susține strategia Comisiei. Uh, E vorba de trei puncte, accesul la materii prime în afara Uniunii, în interiorul Uniunii și eficiența utilizării și a reciclajului. Într-adevăr, aceste lucruri au fost deja menționate, deci n-am să revin asupra lor. Trei comentarii. În primul rând, apelul la parteneriatul pentru inovare, care este reluat de raport. Ținem cont și lucrările pregătitoare uh, au început, decizia la comisie n-a fost încă luată, însă continuăm lucrările în acest sens. În ceea ce privește accesul la resursele din interiorul Uniunii, așa cum s-a spus deja, multe competențe sunt uh, în mâinile statelor membre pentru a face acest lucru la nivel intern în statele membre. Încercăm, în măsura posibilului, bineînțeles, să încurajăm statele membre să adopte bune practici însă până la urmă foarte mult va depinde și de voința lor de a merge în acest sens, de exemplu pentru a simplifica procedurile, fără să se schimbe neapărat legislația. Ultimul comentariu în ceea ce privește legăturile cu Africa e clar că pentru noi e vorba de dezvoltarea unor soluții care să aducă câștiguri ambelor părți. Am uh, discutat cu Uniunea Africană și cele trei domenii ale cooperării se referă la uh, investițiile geologice, dezvoltare și concesiuni. Vă mulțumesc. Nu e vorba de neocolonialism în niciun caz. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul raportorului încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea foarte pe scurt să mă refer la câteva dintre elementele prezentate în această dezbatere. În primul rând însă vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestiile făcute și pentru comentariile pozitive. Avem într-adevăr un punct de plecare care cred că ne va permite să avem o poziție comună până la urmă. Pentru domnul Panayotov s-a vorbit de dependența pe termen lung de China nu sunt așa de sigur, pentru că din ce am citit eu se, s-ar deduce că peste 10 ani China va deveni țară importatoare de pământuri rare, tocmai pentru că cererea și consumul în China va crește foarte mult. Iată de ce cred că am face bine să nu dăm prea mare crezare faptului că China pe termen lung va fi principalul nostru furnizor pentru a acoperi nevoile noastre trebuie să ne gândim și la noi posibilități, la noi uh, surse disponibile și la noi rezerve. Chiar dacă e adevărat că pe termen scurt nu putem uh, uh, elimina China din ecuație. În ceea ce privește gropile de deșeuri, industria încearcă să vadă cum se poate profita mai bine de materiile prime și s-ar putea ca în uh, fostele gropi de deșeuri să existe 3-4% de metale sau rebuturi care ar merita să fie reciclate. Poate există și noi tipuri de gropi de deșeuri mai eh, tehnologice, să spunem așa, între ghilimele, unde reciclarea poate fi mai crescută. Domnul Șimanț vorbea despre o problemă de natură metodologică. Noi cred că ne putem asigura siguranța aprovizionării doar dacă strategia ofertei și a cererii sunt echilibrate. Avem un obiectiv foarte ambițios și anume acela de a reduce cererea de pământuri rare cu o treime. Și tocmai asta fac japonezii, încearcă să reducă utilizarea de pământuri rare pentru că nu vor să depindă atât de uh, importurile din alte țări și vor să reducă utilizarea acestor pământuri rare. Domnul Gerek vorbea despre materii prime și exporturi. Asta are legătură și cu ideile noastre de reciclaj. Domnul Benson vorbea în special despre ce se întâmplă cu Groenlanda și în Marea Barents și în uh, zona arctică, într-adevăr, există un potențial foarte mare și la alineatul 20 uh, am putea menționa acest lucru. Avem nevoie de o politică foarte activă în acest sens, pentru că din informațiile pe care le dețin la ora actuală, vedem că Există foarte mulți australieni care încearcă să exploateze resursele din Groenlanda. Se pare că Australia e din ce în ce mai interesată de resursele de acolo, deci n-ar trebui să rămânem undeva în margine. Chiar dacă aceasta ar însemna și anumite probleme pentru noi dacă intrăm în uh, problematica Groenlandei. Pentru doamna Merkis. reutilizarea, reciclarea. Reutilizarea este practic un subconcept al conceptului de reciclaj, dar cred că acesta trebuie menționat în altă parte pentru că altfel nimeni nu va înțelege că reutilizarea este ceva diferit. În ceea ce privește prevederile pentru gropile de deșeuri, nu știu dacă ar trebui să încercăm noi europenii să facem mai mult în acest domeniu. Cred că trebuie să respectăm uh, acel principiu al subsidiarității, așa cum ne spunea domnul Vidal Coadras. Și ar trebui să fim foarte vigilenți, pentru că europenii n-ar trebui să se încarce prea mult cu tot felul de sarcini care depind de nivelul subsidiar al statelor membre sau de regiunile, de nivelul de competență al regiunilor acestora. Iar faptul că în Spania există foarte multe zone incluse în proiectul Natura 2000, aceasta nu este o chestiune care să fie hotărâtă la nivel european, este o chestiune care ține de uh, politica spaniolă. Și în încheiere pentru domnul Rubic, în legătură cu fiscalitatea resurselor. Poate că pe unii i-a surprins faptul că n-am cerut să se aplice un impozit sau o taxă pentru materiile prime naturale. N-am făcut acest lucru în mod expres pentru că există foarte multe idei și concepte în jurul acestei fiscalități la care trebuie să fim foarte atenți. Într-adevăr, ne putem gândi la o astfel de fiscalitate, la strategia aceasta, însă sunt de acord că n-ar trebui să începem aici o dezbatere referitoare la creșterea fiscalității asupra materiilor prime. Dacă putem vorbi în mod teoretic despre acest lucru și dacă cineva dorește după aceea să implementeze această fiscalitate, atunci ar trebui să uh, prevedem și niște compensări în altă parte. Vă mulțumesc că acestea erau comentariile mele principale în legătură cu ce s-a auzit în această dezbatere și în special în legătură cu punctele controversate. Oricum, cred că ne putem apropia și mai mult pozițiile noastre. Mulțumesc, spune președintele. Se încheie aici dezbaterea la acest punct. Dacă doriți să prezentați amendamente, mai aveți până pe 12 aprilie termen limită. Aveți timp să prezentați sute și sute de amendamente dacă doriți. Domnul Butin putem uh, face aici un pariu să vedem dacă vor fi 500 sau 1000 de amendamente? Președintele, vă rog să scrieți foarte multe amendamente pentru ca domnul Buticofe să aibă mult de lucru. Eu poate voi avea mai mult timp la mai puțin timp la dispoziție pentru că trebuie să mă implic și în politica germană, nu? Însă, lăsând gluma deoparte, vă spuneam termenul de prezentare a amendamentelor 12 aprilie și după aceea ne întâlnim aici 12-13 aprilie. Vă mulțumesc!